Ja, herzlich willkommen. Bună ziua la această întâlnire în Parlamentul European. Avem o ședință specială programată pentru Comisia ENVI pentru că uh, trebuie să rezolvăm chestiuni importante. Este vorba despre dezbaterea legată de schimbările climatice și despre uh, modul în care uh, vom decide în ce privește tranzacționarea certificatelor de emisii. Cred că ați văzut ordinea de zi și că sunteți de acord cu adoptarea ei. Dacă nu există obiecții, consider că putem să o considerăm aprobată. O observație legată de ordinea de zi sau nu? Nu. Deci, mergem mai departe. Toate limbile, în afară de estonă și malteză, sunt disponibile. Probabil că um, până mâine vor exista modificări din acest punct de vedere. Iar mâine avem în comisia noastră o nouă întâlnire, nu în această încăpere, ci la în uh, clădirea Ian 2Q2, în perioada 15-18, vom avea o audiere a candidatului pentru comisie, domnul Borg, și sunteți invitați să participați. Vă propun să începem să intrăm în subiect pentru că nu sunt doar președintele acestei comisii, ci din partea coordonatorilor am fost numit și raportor. Și um, în ce privește problema backloading, amână, amânarea, urmează să analizez lucrurile. În Parlamentul European în anul 2008 am adoptat unul din cele mai importante sisteme care se referă la schimbările climatice, pachetul climatic. Pe plan mondial nu există un pachet de măsuri mai amplu pentru protecția mediului înconjurător și coloana vertebrală a acestui pachet, al strategiei noastre în Uniunea Europeană pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a reduce emisiile de bioxid de carbon, este sistemul de tranzacționare a emisiilor, comercializarea certificatelor de emisii. Deci, ă, nu trebuie să discutăm dacă acest sistem este binevenit sau nu, este cea de-a doua soluție ă, într-o prioritate. Prima ar fi fost ă, și cea mai fericită să impozităm emisiile de bioxid de carbon, dar acest lucru pe plan european ar fi fost greu de impus. Ne aflăm acum în cea de-a doua perioadă a comercializării acestui uh, sistem și acest bebeluș învață acum să meargă. Am înțeles că există și unele deficiențe în funcționarea sistemului, dar trebuie să ținem seama și de faptul că am avut o criză economică și financiară serioasă și acest lucru a reflectat faptul că, de fapt, sistemul de comercializare a emisiilor ar fi trebuit să stimuleze creșterea economică. Nu ne-am gândit în momentul în care am imaginat această schemă că ne vom confrunta cu o criză. În clipa de față există prea multe certificate pe piață pentru că producția în Europa a fost redusă. 8 uh, euro 46 este în clipa de față valoarea unui certificat, iar în momentul în care în 2008 am discutat sistemul, valoarea era de 30 de euro pe care am preconizat-o. Deci ar fi trebuit să stimuleze investiții suplimentare pentru protecția mediului înconjurător. Din păcate, suntem departe de acel deziderat. Ca atare ne-am decis pentru instrument bazat pe economia de piață, un sistem de comercializare, dar în legislația noastră nu am stabilit prețurile. Deci, ă, sigur că putem discuta despre ă, ă, valoarea certificatului. Poate că în cadrul acestei întâlniri, această, în această după-amiază, vom discuta cu experții despre asta. Pe 25 iulie am primit o propunere din partea Comisiei și o interpretez în felul următor trebuie să existe și o um, siguranță legislativă în ce privește măsurile de amânare. Deci, această propunere ne-a parvenit pe 25 iulie și în Parlament am invitat Comisia în repetate rânduri să ne facă o propunere, să ne prezinte ceva pentru ca sistemul de comercializare a emisiilor să funcționeze mai bine. E bine, Comisia a ținut seama de această propunere. Nu a fost o propunere foarte amplă, nici nu era cazul. Se va mai discuta în amănunt cu altă ocazie, dar în ce privește o frază în care se spune Comisia ține seama de foaia de parcurs și adaptează foaia de parcurs pentru eh, ca acest sistem de comercializare să funcționeze conform cerințelor pieței. Au existat niște cerințe juridice pentru această formulare și acum trebuie să vedem ce anume se intenționa prin această formulare. Și bineînțeles, doamna comisar, veți înțelege că Parlamentul uh, dorește să uh, respecte tocmai um, aceste prevederi și dorim să ne uh, implicăm pentru că știm prea bine cum funcționează lucrurile în comitologie, știm care sunt avantajele și dezavantajele acestui sistem și um, pentru că ne aflăm totuși sub presiunea timpului, se lucrează în clipa de față la o propunere și mă bucur că nu doamna, doar doamna Connie Heidegard, ci și reprezentantul Consiliului este prezent și de asemenea raportorul din Comisia pentru Industrie și experți pe care îi vom audia astăzi în legătură cu acest subiect pentru a analiza avantajele și dezavantajele acestui sistem și modul în care urmează să acționăm pe viitor. Va fi cu siguranță foarte interesant. Noi în Parlament am decis să elaborăm un raport. Comisia Envi este comisia de fond. Eu, uh, într-un fel, uh, am fost numit să fac acest raport uh, ca Fecioara Maria care s-a trezit însărcinată și voi trata acest subiect într-o manieră concisă, dar cu maximă atenție. Și cred că va ieși un document echilibrat. Și dacă mă gândesc și la celelalte foi de parcurs, în ce privește Comisia Envi și procedura comitologică, cred că uh, va fi un demers încununat de succes și uh, vom reuși aproape simultan să rezolvăm lucrurile în acest domeniu. Este foarte important în ce privește uh, comerțul internațional că uh, trebuie să-i atragem și pe ceilalți să participe la un asemenea sistem de comercializare a certificatelor. Și ar trebui să ne gândim dacă ar trebui să înființăm un organism de coordonare uh, ca să-i acceptăm pe cei care doresc să devină părtași ai acestui sistem și atunci uh, lucrurile să funcționeze într-o manieră bine gândită, coordonată. Mă gândesc că ar putea să fie tot așa cum uh, ne dorim un Consiliu de supraveghere a Băncii Centrale Europene, să avem și uh, un uh, asemenea organism. Astăzi a existat o conferință de presă, o parte a sistemului de comercializare a emisiilor și anume implicarea traficului aerian în comercializarea certificatelor, um, s-a anunțat că um, s-au înregistrat progrese îmbucurătoare. Connie Hedegaard, încă înainte de conferința de presă și alți raportori au informat în legătură cu aceste aspecte și o voi ruga pe doamna comisar înainte de a profunda problemele din tema de astăzi să ne spună câteva cuvinte despre acest aspect, pentru că cu siguranță este interesant pentru noi toți și vom primi o propunere din partea comisiei și în acest sens. Lucrurile până la ora 18 în cadrul a două părți ale ședinței noastre se află la dispoziția noastră colega Susa Wagner din Comisia pentru Industrie, care este uh, raportor, va vorbi după aceea comisara și după aceea reprezentantul Consiliului. Pe urmă vom putea să-i ascultăm pe experți și vom avea și timp la dispoziție pentru a pune întrebări și pentru a discuta, pentru că acesta era rostul întâlnirii noastre. Deci îi dau acum cuvântul colegului Susa Wagner. Señor Grote, eh, por eh, recibir de usted la Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni la această reuniune. Pentru mine a fost o adevărată onoare să fiu numit uh, raportor în numele Comisiei pentru Energie, uh, Industrie și Cercetare. E clar că pentru Comisia Parlamentară pe care o reprezint eu aici, uh, această temă este extrem de importantă, ceea ce e logic, de altfel, deoarece vorbim despre o chestiune absolut esențială din politica industrială și de mediu a Uniunii Europene. Pe lângă acestea, Uniunea Europeană a fost o pionieră în ceea ce privește organizarea uh, certificatelor de emisii. Trebuie să știm că alte părți ale lumii uh, privesc către Uniunea Europeană pentru a se inspira. Cu toții uh, văd cum noi am reușit să organizăm această piață a emisiilor. În calitate de raportor cunosc destul de bine această temă, însă trebuie să vă spun că deocamdată încă mai primesc informațiile pe care au fost, pe care le-au uh, trimis secretariatele atât de la Comisia ITRE cât și de la ENVI. Și, bineînțeles, studiez toate aceste documente pentru a formula un aviz în ce va consta acest aviz care va fi uh, aprobat în comisia pe care o reprezent eu aici. E bine, acest aviz va reprezenta rezultatul muncii pe care o voi prezenta eu, pe de o parte, și rezultatul discuțiilor uh, grupurilor uh, politice reprezentate de raportorii din umbră. Deci, din punct de vedere al procedurii, astfel stau lucrurile cel puțin în privința mea. Deci eu am primit documentele, uh, voi analiza toate aceste documente pe baza unor cunoștințe pe care eu le am în acest domeniu și uh, ulterior vor urma discuțiile cu grupurile parlamentare. Și bineînțeles, toate acestea se vor face în conformitate cu calendarul care mi-a fost transmis pentru a putea încheia la timp această procedură și pentru ca uh, ulterior Comisia să-și poată formula propunerile în legătură cu această chestiune atât de delicată. De altfel știm că e o problemă pe care trebuie să o soluționăm cât mai repede pentru a, intra într-o nouă etapă a comerțului cu emisii. Vă mulțumesc și sunt, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare. Și dacă voi putea să răspund, cu mare plăcere o voi face. Herr Wagner. Und... Mulțumesc foarte mult, domnule Wagner. Și acum vreau să-i dau cuvântul doamnei comisar pentru ca să introduc această temă, dar și pentru a mai prezenta încă o dată ETS-ul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că aș putea spune câteva cuvinte mai întâi despre aviație de fapt, numai câteva cuvinte, pentru că altfel e mult prea complicat. Am avut o discuție despre schema ETS pe, și includerea transportului aerian foarte mult timp. Au existat foarte multe țări care și-au exprimat în mod foarte clar ceea ce nu le plăcea în legătură cu această schemă de comercializare a cotelor. Însă noi am spus foarte clar că nimeni nu ar vrea mai mult decât Uniunea Europeană să aibă un regulament uh, global pentru uh, emisiile provenite din transportul aerian. Bineînțeles că aceasta de la începutul uh, dezbaterii acesteia a fost prioritatea numărul 1 pentru Uniunea Europeană. Unii și-au dorit să vadă un semn de flexibilitate pentru Europa și au cerut de mult timp acest lucru. Și-au dorit de asemenea că acest semn să fie vizibil și uh, să nu se ceară progrese fără să se schimbe o abordare în general. Până la ultimul, uh, ultima reuniune a Consiliului care a avut uh, loc vinerea trecută la Montreal, Consiliul IOACI, am lucrat foarte mult în dialog cu mai multe state membre din afara Uniunii Europene pentru a spune că noi vrem un regulament la nivel global, dar pentru aceasta trebuie să se mute și pozițiile unora și altora la nivel mondial pentru ca să ne putem pune de acord. O veste bună în urma acestei vineri de care vă vorbeam este că s-a ajuns la un acord în uh, Consiliul OACI în care sunt foarte multe țări uh, importante prezente, opt state europene, țări în curs de dezvoltare și uh, țări dezvoltate. au rezultat trei chestiuni foarte importante din această reuniune a Consiliului OACI, și anume că leadership-ul va stabili un grup la nivel înalt, un, un grup politic care să se încearcă să încerce să trateze unele din problemele care nu au fost încă soluționate. E vorba de tot ceea ce s-a pregătit din punct de vedere tehnic, analizele care s-au făcut. Toate acestea acum trebuie să intre în acest grup la nivel înalt politic și este foarte important ca acest lucru să se fi cerut oficial. Un alt punct important și clar este că vom avea nevoie de trei um, opțiuni uh, care să se bazeze pe aceste mecanisme și anume, în primul rând, și anume să putem, în fine, să spunem foarte clar că la adunarea generală viitoare să se facă un progres evident uh, în ceea ce privește mecanismele folosite global. Aceasta a fost, uh, după cum spuneam și înainte, cerința Uniunii Europene deja de mult. S-a făcut uh, progrese, liderii OACI și-au dedicat foarte mult timp pentru a încerca să facă să avanseze lucrurile și toate aceste lucruri uh, sunt pozitive. Însă nu am ajuns încă unde vroiam. Avem negocieri foarte grele care urmează să aibă loc și iată de ce astăzi am anunțat în mod public că recomand statelor membre și Parlamentului European că atunci când e vorba de schema EUETS, pentru a crea o atmosferă pozitivă în cadrul acestor negocieri, să oprim ceasul. Știți uh, probabil ce înseamnă aceasta din negocierile internaționale, să oprim uh, ceasul. Dar, bineînțeles că putem face acest lucru cu anumite limite, pentru că dorim ca următoarea adunare generală a OACI să, să ajungă la un acord și să nu fie doar retorică și să se facă într-adevăr progres, un progres concret pentru a ajunge la următoarea adunare generală OACI. în toamna viitoare. Așadar, cum se poate face acest lucru din punct de vedere tehnic? În recomandările pe care le-am făcut uh, către statele membre și către Parlamentul European, vom uh, spune foarte clar din partea Comisiei că putem să acordăm un timp limitat în acest sens pentru a ajunge la următoarea adunare generală la un progres. Și dacă nu se atinge acest progres, nu este nevoie să vă precizez că ne vom întoarce acolo unde suntem acum. Doar ca să spun foarte pe scurt și foarte clar. E vorba de șansa care ni se oferă acum de a obține ceea ce am vrut întotdeauna noi Europa și anume să avem un acord global pentru includerea aviației în aceste scheme. Trebuie să folosim această posibilitate, dar bineînțeles că și ceilalți trebuie să își uh, joace uh, cartea și trebuie în acest proces internațional să încercăm să facem un progres, să fim productivi și să facem tot posibilul din partea Europei pentru a obține acest rezultat. Mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, ocazia să vă spun care sunt ultimele evoluții în domeniu. Pot să vă spun și că am lucrat foarte strâns cu foarte mulți parteneri din afară și cred că există o conștientizare din ce în ce mai mare a nevoii de progres în cadrul OACI. Vom uh, putea să avem deci alte ocazii de a discuta cum să ajungem la un succes clar, așa de clar cum a fost și prima rundă de negocieri. Acum o să mă întorc la tema acestei audieri. Vă mulțumesc foarte mult pentru această inițiativă. Cred că este foarte potrivit, oportun să facem această mini-audiere acum pentru a discuta despre ce este vorba la ora actuală când vorbim despre despre acest backloading. Vreau mai întâi să vă prezint câteva elemente ce s-a întâmplat până acum? Lucrurile din punct de vedere tehnic au funcționat foarte bine. Am văzut o reducere a emisiilor, care a fost până la urmă scopul cel mai important. Este însă foarte clar, așa cum a spus și Matias Grote înainte, că criza economică care durează deja de ceva timp a redus cererea de uh, cote de emisie față de 2008, de exemplu, atunci când Parlamentul și Consiliul au uh, adoptat pachetul energie. În același timp, uh, datorită o, unei interzicere a unor uh, emisii uh, de gaze industriale, pentru care noi am luptat în acest Parlament, care va intra în vigoare anul viitor, inf, uh, introducerea unor credite GDM pe piața europeană a, de asemenea a schimbat un pic peisajul. O surplus foarte mare de um, cote de emisie a fost registrat în ultima vreme. Acesta a crescut și în ultimele luni. Dacă nu există nicio acțiune, va crește și pe viitor. Acest surplus uh, nu va scădea probabil nici până în 2020. De ce? Pentru că chiar atunci când uh, depășim criza economică și când cererea crește din nou după ce uh, cotele Uh, sunt din nou echilibrate pe piață, atunci și prețul va crește, prețul cotelor. Dar din cauza că se pot uh, cumpăra aceste cote și în timpul anilor de criză, acestea vor rămâne la prețul actual, vor rămâne în sistem așa cum sunt acum și nu vom putea să înregistrăm această decolare pe care ne-o dorim în momentul în care ieșim din criză. Aceasta are implicații foarte clare pentru prețul carbonului și bineînțeles că tranziția către un viitor carbon, cu carbon redus este foarte dificilă. Este foarte clar că scopul principal a fost în primul rând reducerea emisiilor, însă știm în același timp că este extrem de important să creăm stimulente pentru a îmbunătăți această tranziție și iată de ce aceasta a făcut parte și din uh, discuțiile cu privire la uh, directiva pe tema eficienței energetice. Șansa pe care o avem acum a fost recunoscută dublu, de fapt, de către Parlamentul European, pentru că s-a făcut un raport uh, pe uh, tema foi de parcurs uh, de emisii reduse de carbon până în 2015, în care s-a introdus această chestiune și Parlamentul a insistat în același timp ca Comisia să revizuiască calendarul actual, așa numitul backloading, pentru ca să se poată uh, îmbunătăți uh, schema EUETS. De fapt, a fost foarte clar că în momentul în care am uh, vorbit despre um, aceste noi uh, tendințe, era clar că trebuie în primul rând să prezentăm situația de pe piața carbonului în momentul de față și în același timp să oferim un calendar uh, a diferitelor uh, măsuri care se pot lua acum. pentru a fi 100% siguri, a fost important și să schimbăm calendarul licitațiilor, aceasta uh, fiind parte din procesul de comitologie. Um, și Comisia a propus o clarificare a directivei ETS în acest sens. E vorba de un amendament care a tratat această problemă, nu e unul foarte complicat, este unul care limitează până la urmă sfera de aplicație a directivei acesteia. Având în vedere faptul că Parlamentul ne-a rugat să um, adoptăm măsurile necesare de backloading, trebuie spus acum a, să vedem uh, cum putem să dăm curs acestor amendamente introduse de către Parlament care ar putea modifica um, prevederile actuale și uh, permite Comisiei să schimbe regulamentul cu privire la um, calendarul licitațiilor. Înțeleg că discuțiile din momentul de față de la Consiliul Parlamentului European și din Comisia pentru Schimbările Climatice s-au uh, concentrat pe nevoia de mai multe informații, de impactul backloading-ului uh, Așadar, în acest sens, eu cred că săptămâna aceasta ne va aduce claritatea de care avem nevoie și pe care o doriți și dumneavoastră de mult. În ceea ce privește acum uh, calendarul uh, pieței carbonului uh, și măsurile luate de comisie în acest domeniu, se vor lua Um, se va face un calendar pentru măsurile pe care le-am promis deja. Parlamentului i-am promis așadar în iunie acest pachet de măsuri pe care îl vom prezenta în curând. Planul meu este de asemenea și să public uh, cifrele foarte clare pentru sumele um, necesare pentru backloading. Deci eu cred că suntem pe drumul cel bun. și sperăm ca după aceea, după ce noi luăm această decizie, Parlamentul și Consiliul să ia deciziile necesare. În ceea ce privește procedurile decizionale interne, acestea nu sunt încă finalizate în momentul de față. Nu pot să vă confirm încă cu 100% siguranță când aceste elemente noi vor fi din nou disponibile. Și pot să vă spun că suntem extrem de aproape însă de acest obiectiv și sper că veți înțelege că în momentul de față în momentul în care Comisia va ajunge la un acord, va trebui să-l și anunțăm imediat din cauza sensibilității pieței în acest domeniu, fiind dat că noi reglementăm uh, piețele acestea. În momentul în care aceste documente vor fi uh, publicate, Comisia va trebui să pună la dispoziție informațiile cu privire la măsurile structurale și tipul de backloading oferit. După aceea, Parlamentul European și statele membre vor trebui să evalueze rapid aceste informații și să decidă cum să compenseze dezechilibrul pe această piață în Europa, în cadrul ETS. Care este scopul acestor măsuri? Un milion de cote, un miliard de cote de anul trecut, 1,5 milioane până la sfârșitul anul, acesta, anul acestuia. Acesta, sunt, acesta este, deci, um, reducerea care se va obține. Acesta este surplusul, îmi cer scuze. Nu avem uh, nicio altă posibilitate în momentul de față. Piața are nevoie de o decizie cu privire la sumele uh, de backloading mai repede de uh, sfârșitul, um, de începutul fazei următoare de licitație. Trebuie să demonstrăm așadar o voință politică de a obține rezultate cât se poate de urgent, așa cum a spus-o și Parlamentul European în iunie. Permiteți-mi însă să vorbesc și despre câteva aspecte pe care trebuie să ne mai concentrăm, și anume. Profilul licitațiilor se va schimba prin comitologie. Din cauza unor aspecte anterioare, la un moment dat am avut o prealimentare în acest domeniu a creditelor care sunt licitate și nimeni nu a contestat acest lucru. Și asta trebuie să facă o, o instanță de reglementare responsabilă. Un alt lucru important pe care trebuie să-l înțelegeți. Acordul Parlamentului privind propunerea de clarificare a directivei uh, ar trebui să vină înainte de adoptarea uh, regulamentului Comisiei pentru a da undă verde acestui backloading. Comisia nu dorește să amâne sau să evite în niciun fel prerogativele democratice pe care le are Parlamentul în această privință. Deci Comisia nu intenționează să adopte o decizie de backloading înainte de a avea un mandat Uh, bine stabilit, bine uh, lămurit de către dumneavoastră, de către colegiuitori. Și o garanție asemănătoare există deja în procesul de comitologie. Orice modificare, odată ce sunt adoptate de majoritatea țărilor, au nevoie de o supraveghere de trei luni de către Parlament și de Consiliu. Mai mult, acest backloading va necesita o marjă suplimentară pentru a revizui calendarul de licitații. Vă spun toate acestea pentru a vă arăta clar că, indiferent de procesul de codecizie, de lămurirea modificărilor, atât Parlamentul cât și Consiliul, Consiliul mă scuzați, au ocazia să intervină dacă ei consideră că decizia depășește mandatul conferit în legislația de bază. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun. Piețele. Pe piețele normale, cererea și oferta se pot ajusta. Și fără o intervenție pe piață. Știu că asta vă îngrijorează pe dumneavoastră. De ce trebuie să intervenim? De ce pur și simplu nu putem lăsa piețele să se autoreglementeze? E foarte important să spunem, atunci când facem asta, că această schemă de comerț cu emisii e un instrument care se bazează pe piață, însă nu e un instrument ca oricare altul. Știți asta, însă vreau să subliniez aici, în fața dumneavoastră, că, bineînțeles, acum ne aflăm într-o situație excepțională și de aceea propunem această modificare care va fi temporară doar uh, pentru această perioadă uh, excepțională această măsură nu trebuie să fie considerată ca o intervenție pe piață. E vorba de un aspect foarte îngust din întreaga directivă. Nu se afectează întreaga cantitate de certificate. Deci noi vorbim aici doar de niște, de o reducere a unor licitații planificate în următorii ani și după, și după aceea de o creștere a acestora. Deci e vorba doar de primii ani din următoarea uh, fază. Deci noi nu vrem ca această piață să fie inundată în continuare, așa cum s-a întâmplat. De ce acționăm noi? Din cauza unei crize care, după cum știm cu toții, e absolut excepțională. Și în ultimul rând, în ultimul rând, e important să avem un acord rapid în privința acestui backloading. E într-adevăr o măsură pe termen scurt, nu e un panaceu, va fi o măsură temporară și de aceea trebuie să fie însoțită de măsuri structurale pentru a face față dezechilibrelor de pe piață. Așa cum am spus deja, miercuri Comisia va adopta un raport privind starea pieței de comerț cu emisii, în care se va vorbi despre aceste posibile măsuri structurale. deși există un consens mare în legătură cu nevoia de a acționa, nu se știe încă dacă trebuie să acționăm asupra cererii sau oferte sau amândorora sau ce anume va trebui să facem în faza a treia. Deci toate acestea se vor regăsi în raport și eu sper că atunci când veți avea toate datele veți putea avea o privire de ansamblu pentru a vă hotărâ. E tot ce am ținut să vă spun la început. Îmi cer scuze că am vorbit cam mult, însă e important să înțelegem în ce constă acest backloading și în ce nu constă. Iar mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Îi dau cuvântul acum reprezentantului Consiliului care este aici astăzi, domnul Papa Stravos. Vă rog, aveți cuvântul. Hello, good afternoon to all. On behalf of the Cyprus presidency... Mulțumesc. În numele președinției cipriot aș vrea să vă spun câteva cuvinte în legătură cu discuțiile de la Consiliu. Deocamdată s-a discutat la nivel de grup de lucru pe mediu de două ori pe 7 și 17 septembrie. În timpul acestor reuniuni, delegațiile și-au exprimat o serie de îngrijorări legate și de această opțiune a backloading-ului. Au existat îngrijorări în legătură cu legalitatea acestei intervenții legate de prețul carbonului. În al doilea rând, o posibilă legătură între această revizuire și alte măsuri pe termen lung care uh, ar urma să garanteze funcționarea pieței carbonului. Și în al treilea rând, extinderea puterilor discreționate, discreționare conferite Comisiei prin uh, amendamentul sugerat. În această etapă, nicio delegație nu și-a exprimat o dorință clară de a lărgi uh, sfera de aplicare în ceea ce privește revizuirea uh, ITS la nivel general. Delegațiile au cam avut tendința de a lega această discuție de cele care vor avea loc în uh, Comisia privind schimbarea climatică. Și în ultimul rând, președinția e gata să treacă la fapte dacă se vor întruni condițiile necesare. Mulțumim Consiliului pentru această introducere și acum deschidem dezbaterea cu raportorii din umbră. Aș vrea să încep uh, să le dau cuvântul lor și avem deja 16 persoane care vor să ia cuvântul, o să trebuiască să vorbim foarte pe scurt. Mai întâi o să dau cuvântul însă raportorilor din umbră, din partea PPE, doamna Ida Cora are cuvântul acum. Thank you. Thank you very much. And first of all, let me congratulate... Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă felicit pentru decizia de a uh, Um, legată de implicarea aviației. Când ne gândim la acțiuni unilaterale europene, ele nu sunt de mare folos atunci când dorești să găsești o soluție pe scară globală privind schimbările climatice. În ce privește solicitarea noastră în acest domeniu, ce își propune Parlamentul? Cred că opinia noastră este oarecum interpretată de către Comisie, pentru că în momentul uh, adoptării uh, acestei scheme, ideea de backloading nu a fost comunicată și uh, ar fi fost necesar să discutăm această propunere. Au fost chestiuni uh, importante de clarificat înainte de a acorda un mandat comisiei. Cum, pot, cum poate funcționa acest sistem corespunzător și articolului 9 din directiva privind schema de comercializare, pentru că aici se spune că ar trebui să uh, scadă la un moment dat uh, licențele. Deci, într-un fel, uh, am contraveni prevederilor directivei. După aceea, în negocieri dintre Parlament și Consiliu, nu a fost uh, luată în calcul declarația ca fiind un uh, mandat în acest sens din partea negociatorilor privind directiva de tranzacționare a eficienței energetice. Întrebarea mea merge în această direcție. Dumneavoastră spuneați că piața necesită prevederi clare și previzibile. Pe de altă parte, este logic ca prețurile să fie foarte scăzute atunci când și cererea este foarte scăzută și mie mi se pare că de aici provine riscul privind uh, siguranța legislativă. Asta deja adăunat climatului investițional european. Cel puțin um, acest lucru se constată în multe domenii ale industriei. Eu știu că producătorii din sectorul energetic um, își uh, doreau să folosească uh, banii care proveneau din uh, tranzacționarea certificatelor și se întreabă de ce să creștem acum costurile când este nevoie de creștere economică. Dar trebuie să-i las și pe colegi să vorbească, poate voi reveni mai târziu. Chris Davis, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, mulțumesc doamnă comisar în legătură cu informațiile legate de traficul aerian și progresele care s-au făcut în acest domeniu. Cred că meritați să vă credităm în acest sens și în Regatul Unit al Marii Britanii a existat o dezbatere pe această temă, de altfel se află în curs. Eu cred că nici o națiune de sine stătător nu poate să uh, realizeze progresele pe care Uniunea Europeană le-a realizat. O întrebare. Oare sistemul ETS se va referi doar la companiile aeriene din Europa sau va avea un caracter universal? Iar în ce privește sistemul acesta de back loading, eu cred că este o măsură inconsecventă dacă ținem seama de toți pașii necesari pentru restructurarea sistemului de comercializare pe termen lung, pentru a crea un climat de siguranță pentru investitori. Întrebarea mea este, eu cred că nu ar fi fost nevoie de o asemenea prevedere din partea Comisiei. Ar fi putut să fie făcute ajustări minore fără să se opereze o modificare. De ce nu ați recurs la această opțiune sau ea nu exista. Mulțumesc, Bas Eichert. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența la această dezbatere. În ce privește traficul aerian? Dumneavoastră ați spus că ați oprit ceasul în clipa de față. Este o metaforă reușită, dar să ne gândim că Tocmai s-a decis ca un uh, grup constituit la nivel înalt, tocmai a decis să pornească ceasul. Dumneavoastră spuneți că în momentul în care vom reveni la treabă, ceasul va porni din nou în momentul în care se va înregistra un progres real. Dar cum vom judeca acest progres real? Archeo este Organizația Aviației OACI. Deci va trebui să vedem uh, care este progresul real în cadrul negocierilor din OACI. Iar uh, eu nu sunt de asemenea entuziasmat de ideea de backloading. Știți că și colegii din PPE au redactat scrisori uh, care nu corespund neapărat uh, cerințelor noastre din Parlament. Noi inițial ceream două lucruri înainte de directiva privind eficiența energetică. Ne doream acțiuni imediate și un profil al licitațiilor ne doream o metodologie, măsuri structurale înainte de începerea celei de-a trei etape. Acestea au fost solicitările noastre. Dumneavoastră, în clipa de față, ne uh, răspundeți la una din solicitări prin backloading. Oricum, măsurile structurale dumneavoastră miercuri uh, veți vorbi despre uh, stadiul uh, pieței în clipa de față. Este vorba de 2 miliarde de certificate. Ei bine, răspunsul este foarte, foarte scăzut în ce privește surplusul de cote Probabil că miercuri voți vorbi despre șase măsuri posibile. Dar ce se va întâmpla după aceea? Vom intra într-o nouă fază de consultare între statele membre. Polonia ă, își dorește una, Regatul Unit altceva. Noi am avut comunicări, foi de parcurs, ă, revizuiri dar este nevoie de o propunere din partea Comisiei pentru ca toate statele să decidă unde se află. Unde se situează Germania? Nu știm. Nu va lua o decizie. Doar dacă va veni o propunere din partea Comisiei, atunci Germania se va pronunța. Deci o nouă fază de consultare nu va fi de ajutor. Miercuri veți vorbi despre cele șase opțiuni. Noi toți avem opinia noastră, dar eu îmi doresc o foaie de parcurs din partea Comisiei. Când veți propune acele măsuri structurale care sunt agreate de dumneavoastră, pentru ca după aceea să se treacă la acțiuni. Eu nu-mi doresc o nouă fază de consultări. Președintele, mulțumesc foarte mult. Aș fi oprit ceasul, am fost tentat să fac, dar voi face la următorii vorbitori. Vă rog să aveți intervenții mai scurte. Conrad Șimanski are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră din partea grupului PPE și membru al Comisiei ITRE. De aceea doresc să particip la această dezbatere. Doamna comisar ne-a asigurat că lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună, dar vreau să spun că propunerile din partea Comisiei Europene înseamnă că piața, așa cum a arătat în 2008, trebuie să fie adaptată la un sistem în care se lucrează, se operează manual. Cu alte cuvinte, politicienii vor interveni și vor decide, ceea ce va duce la conflicte. Această manevră manuală va duce la decizii administrative care ar putea să uh, semne costuri uh, la nivelul de miliarde pentru industrie și nu este un model funcțional. Cea de-a doua întrebare se referă la înghețarea acestor trei cifre. 400 și un miliard 200 de mii. Poate că există analize legate de consecințele acestor trei scenarii politice. Iar cea de-a treia întrebare se referă la secretariatul Comisiei. Am primit un tabel în legătură cu întreprinderile care au făcut donații. Uh, este vorba însă de așa numiți uh, climate change deniers, cei care neagă schimbările climatice. Eu aș vrea să știu care sunt instituțiile care influențează politica europeană în acest domeniu. Mulțumesc, doamna Hübner. Dziękuję bardzo. Pani komisarz, w pierwszych słowach pani powiedziała, że... Mulțumesc. Doamnă comisar, la început dumneavoastră spuneați că sistemul de comerț cu emisii funcționa bine. Asta ne-ați spus. Dacă funcționează bine, atunci de ce vreți să-l schimbați? Această propunere prin care Comisia ar putea interveni în anumite cazuri concrete și ar putea stabili calendarul pe care și-l dorește în mod temporar pentru a garanta funcționarea pieței. Deci această idee e o idee care contravine uh, idei pe care se bazează ITS-ul. ITS-ul e un instrument de pe piață, deci orice astfel de intervenție reduce credibilitatea față de uh, investitori și mai ales se stabilește un precedent, deoarece comisiei îi se conferă un mandat practic nelimitat pentru a putea adapta acest calendar și pentru a putea acționa în funcție de circumstanțele care vor apărea. Eu mă întreb dacă în acest caz Comisia ar trebui într-adevăr să aibă această capacitate de a interveni pe piață. Dumneavoastră ne spuneați că, da, în anumite cazuri se poate, ar trebui să se poate interveni dacă prețul la emisii va fi foarte ridicat. Însă eu nu știu dacă se poate interveni astfel. Când văd și ce modificări vor să se facă la licitație pe termen scurt, eu cred că dacă vom acționa astfel, investitorii își vor pierde toată încrederea în acest sistem. Mai e o problemă nu vă bazați practic pe nimic când vorbiți despre modificarea calendarului pentru licitații. Inclusiv din punct de vedere juridic, Comisia Europeană dorește deci să ajungă la această limită de reducere a emisiilor cu 20% pentru anul 2020. Da, ăsta e scopul. Doamnă comisar, când un copil are gripă, nu îi se dau antibiotice, pur și simplu se așteaptă uh, ceva timp ca persoana respectivă, ca acel copil, mă scuzați, să-și revină. Deci nu aveți cum să interveniți astfel. Domnul Șimanski, două minute. Coresponduję z poprzednikami. Nie tylko, că este ręczne sterowanie. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu antevorbitoarea mea. Nu este vorba acum numai de această pilotare de mână. Acest sistem este extrem de controversat. Avem nevoie de ceva mai clar, ceva mai simplu. Însă acum ă, trebuie să ne confruntăm cu multe valori care sunt arbitroare. Nu știm exact ă, ce înseamnă o situație excepțională în acest context. De aceea, trebuie spus că avem de-a face și cu o destabilizare. Și în multe țări, și în țara mea, se consideră această schemă a ETS-ului în contextul situației actuale. Nici nu există informații concrete despre felul în care pot fi finanțate instituțiile care se implică activ în uh, aplicarea acestor recomandări și care influențează, de fapt, opinia publică din Europa. Situația nu este clară și putem să avem îngrijorări că nu este vorba până la urmă de limitarea emisiilor, ci că e vorba și de o concurență acerbă și de business. Mulțumesc. François Crostet are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă comisar. În primul rând, în ceea ce privește procedura, ați vrut să ne liniștiți oarecum. Cred că ați avut uh, dorința de a trece dincolo de Parlament și Consiliu, de fapt peste capetele noastre, pentru a putea rezolva această problemă. Acum vedeți lucrurile oarecum altfel, însă cu toate acestea eu cred că încercați uh, să vă asumați o, o putere uh, quasi permanentă care nu ține cont de reglementarea prețurilor. Din partea Comisiei mi se pare un lucru surprinzător. Comisia care întotdeauna și-a bazat politicile pe regula, regulile pieții și pe libertatea pieții, cred că acum se merge exact în direcția opusă și mă surprinde foarte tare acest fapt. Pe chestiunea în sine mă îngrijorează insecuritatea juridică pe care o creați dumneavoastră cu aceste măsuri, pentru că, în primul rând, nimeni nu știe ce se va întâmpla cu energia și costurile energiei într-un moment în care, în uh, criză, n-ar fi fost neapărat de dorit ca prețul energiei să crească. De fapt, uh, costul pentru energie în Statele Unite scade în momentul de față. Având în vedere aceste lucruri, Propunerea de hotărâre cu privire la backloading mi se pare o măsură oarecum în plus. Deci se creează o incertitudine de juridică care poate să devină o frână pentru investițiile din Europa. Aceasta mi se pare extrem de periculos în acest context, mai ales pentru industrie, faptul că trebuie să investească și în același timp să rămână competitivi. Vreți să fixați un prag, un plafon la aceste prețuri, dar nu prevedeți nicio limită maximă în ceea ce privește cotele. Și o astfel de măsură fără plafonarea prețului carbonului ar putea să ducă la un efect de, de bulgăre de zăpadă care s-ar putea apoi traduce pe, uh, indirect pe prețurile cotelor și cu consecințe dezastroase pentru industrie, care, după cum știm, este oricum destul de fragilă la ora actuală în Uniunea Europeană. Deci nu cred că veți putea să ne spuneți că o creștere a prețului carbonului este răspunsul bun la ceea ce se întâmplă astăzi, în timp ce ceea ce ar trebui, de fapt, este să se susțină cercetarea fără să se fragilizeze întreprinderile cu prețul carbonului mult prea ridicat. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați respectat cele două minute. Acum are cuvântul Holger Kramer, tot două minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare procedurală. Din uh, afirmațiile doamnei Heidegard nu am înțeles uh, foarte clar când exact putem să contăm pe o decizie finală din partea Comisiei Europene. Va respecta Comisia Europeană dreptul de codecizie al Parlamentului sau nu? Vom lua o decizie la, în cadrul uh, comitologiei sau va putea Parlamentul să ia de asemenea o decizie care se va considera? Aceasta este primul lucru pe care vreau să vă întreb, pentru că avem interes ca această politică să fie făcută cum trebuie și nu să fim uh, eliminați uh, pas cu pas din procedura de codecizie. Mi se pare esențial ca acest instrument central al protecției climatice în Europa să funcționeze prin implicarea tuturor organelor legislative, inclusiv Consiliul și Parlament. Al doilea punct, pentru ca să pot să-mi respect cele două minute, mi s-a părut destul de uimitor felul în care dumneavoastră ați făcut comunicarea din această, de la prânz din această zi, spunând că ETS-ul este un succes politic extraordinar, pentru că de fapt nu este decât o Um, cedare la presiunea unor țări terțe care deja fac presiune deja de mult timp, de un an. Brazilienii și alții rușii sunt deja de mult câștigătorii acestei bătălii. Eu pot să pariez cât vreți dumneavoastră că în toamna anului viitor nu vom, uh, ne vom întoarce la stadiul dinainte, așa cum ați spus dumneavoastră, dacă nu se ajunge la un acord. Poate dumneavoastră ca comisar nu o să mai puteți să puneți în aplicare aceste decizii, dar sunt convins că dacă vreți ne dăm uh, întâlnire toamna viitoare, pentru că cred că nu ne vom întoarce la uh, punctul de dinainte și când vorbim despre backloading și de reducerea costurilor pentru întreprinderile europene, cred că, de fapt, și comunicatul din această după-amiază se referă la zborurile din, din Uniunea Europeană și către Uniunea Europeană, dar, de fapt, în continuare, companiile trebuie să plătească costurile pentru cotele de comercializare a emisiilor. Și Așa s-a întâmplat și cu sistemul ETS în general. De ce discutăm, de fapt, uh, soluții insulare pentru problema protecției climatice? Nu știm ce se întâmplă la Doha, nu, știm că ministrii nu s-au pus încă de acord pe o strategie climatică. Eu cred că este momentul să recunoaștem că piața mondială nu este deloc gata pentru un regulament global și că, cu siguranță, soluția nu este să creștem costurile pentru industrie. Mulțumesc. Acum are cuvântul Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei comisar, pentru că a venit astăzi la noi. Mi se pare că decizia de a implica um, domeniul aviației uh, este un semnal prost cred că un exemplu bun ar trebui să fie să ne păstrăm deciziile pe care le-am luat, pentru că altfel avem uh, ocazia să arătăm că doar cedăm la presiuni. Sunt de acord și de, cu ceea ce a spus colegul meu înainte, avem două îngrijorări foarte mari. În primul rând că integritatea procesului democratic, după cum a spus-o și domnul Kramer, ar putea să fie subminată. Nu suntem foarte convinși de cum vreți să continuați pe de o parte, ETS, după aceea propunerea de backloading, mi se pare important să nu se consideră această, această decizie ca un amendament mini al uh, directivei ETS, ci că este vorba de o schimbare radicală a regimului ETS și trebuie Parlamentul să fie implicat puternic în aceasta. Apoi, în ceea ce privește conținutul, lăsând la o parte emoțiile sau alte chestiuni personale, dacă ne uităm la sistemul ca atare, vom constata că ETS-ul, din concepția sa inițială, funcționează foarte bine putem să atingem acele obiective pe care ni le-am stabilit la costuri care sunt destul de acceptabile. Aceasta a fost și premiza pe care vreau să o atingem. Însă acum schimbăm totul și spunem, a, nu, e prea puțin, uh, nu este destul de mult medicament, trebuie să mai luăm câteva pastile în plus. Dacă vrem acest lucru, atunci cred eu că nu trebuie în contextul internațional să uităm care este situația, pentru că vom da un semnal absolut greșit și către uh, industrie, pentru că în central este momentul de față ca să avem industrie puternică în această locație care este Europa. Și deci nu înțeleg de ce să tragem bani de la întreprinderi prin ETS în loc să încercăm cu un preț redus de carbon să avem mai multe sume la dispoziție pentru a face investiții suplimentare. Este absolut ilogic această propunere și cred că trebuie să ne mai explicați odată de ce dumneavoastră considerați că este logică. Pentru noi este foarte important ca Comisia să spună foarte clar ce vrea vrea. Să spună vrea să devină un super reglementator al ETS-ului cu un preț stabilit sau cu alte obiective sau vreți mai degrabă să rămâneți la sistemul uh, anterior. Dacă vrem să rămânem la sistemul minus 20%, acesta funcționează. Dacă vrem să-l modificăm, trebuie să discutăm lucrurile și atunci cred eu că Parlamentul are un rol mai important de jucat. Mulțumesc! Mulțumesc pentru cele două minute respectate și acum doamna Romana Iordan are cuvântul. Mulțumesc. Două minute, spune președintele. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că sunt îngrijorată și eu, așa cum sunt și alți colegi. De ce sunt îngrijorată? Deoarece avem procedura de codecizie și ne dorim ca lucrurile să se desfășoare în mod democratic. Noi nu vrem uh, să, devin, uh, să devenim victimele acestei grave. Trebuie urmărită procedura în legătură cu backloading, după aceea trebuie să avem o altă propunere din partea comisiei. Să nu uităm de asemenea, cât de importantă este directiva privind eficiența energetică, de care a vorbit și colega noastră, Rita Corhola. Da, aceste directive trebuie revizuite, într-adevăr. Trebuie să vedem dacă prin revizuirea directivelor vom combate mai bine schimbarea climatică și trebuie să vedem dacă reducerea cotelor ar trebui să fie uh, făcută sau nu. Acest backload din care este propus ar putea să aibă un impact foarte important asupra familiilor, asupra um, economiei în general. De exemplu, întreprinderile de distribuție electrică privesc cu ochi foarte bun acest backloading, deoarece ar putea să scoată bani ulterior de pe urma consumatorilor, de pe urma familiilor. E păcat uh, că la nivel internațional Uniunea Europeană a cedat la negocieri. După părerea mea, nu a fost o decizie foarte logică mai ales dacă vrem să facem acest backloading. Deci noi am cedat în ceea ce privește includerea aviației. Pe de altă parte, ce facem? Uh, îi cerem industriei să plătească și mai mult, deși ea deja face parte din ITS. Doamna Merchis. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezentare. Ați spus că uh, ați oprit ceasul, însă ceasul privind prețurile la carbon uh, tică în continuare. Acest backloading nu va soluționa problema, asta e clar, așa cum au arătat mulți colegi. Doar pe termen scurt se va soluționa problema, nu avea o rezolvare structurală. De aceea eu cred că trebuie, pro, trebuie făcută o modificare privind această modificare liniară. Și așa cum a spus și unul din colegi, e important să menținem credibilitatea sistemului. Dacă tot intervenim, ITS-ul va fi un sistem care va fi perceput ca un sistem asupra căruia se poate interveni oricând uh, din partea comisiei. Și revin la aviație, așa cum spunea și Chris Davis. Trebuie să știm în ce constă moratoriu, despre ce zboruri interne vorbim, uh, zboruri interne, europene, sau și internaționale. Despre ce este vorba exact? Vă mulțumesc, doamnă Merkis. Are cuvântul acum domnul Teodorus Chilakakis. Domnule președinte, domnul comisar, vă mulțumesc pentru prezentare. Încep cu mecanismul pentru dezvoltare curată, CDM. Când a apărut scandalul legat de CDM, unii au spus că ar trebui oprit acest mecanism imediat. Nu l-am oprit imediat. Și acum spunem că avem uh, un surplus. Ce se întâmplă aici? Noi cumpărăm uh, la un preț foarte mare niște uh, certificate de emisii care de fapt uh, nu valorează nimic. Să nu uităm că avem și o politică industrială. Dacă avem o, o politică industrială legată și de schimbarea climatică, e un lucru bun pentru China, nu pentru noi. Deoarece în momentul de față, China, conform uh, producătorilor noștri de panouri solare, deci că China practic subvenționează uh, acest sector. Deci, noi avem o mare problemă legată de schimbarea climatică și vă voi spune ce să mai, care va fi efectul în Grecia prețul la electricitate va crește, oamenii nu vor plăti facturile, iar companiile de electricitate nu vor putea investi pentru a avea noi uh, infrastructuri. Deci ce vom face în continuare? În continuare vom avea termocentrale care poluează, care vor funcționa, oamenii vor plăti un preț foarte scump, deci creditele acestea vor fi foarte scumpe. Chiar vă vă gândiți că așa ceva, că de așa ceva are nevoie Uniunea Europeană acum? Vă mulțumesc. Doamna McKevin. Da, tot am aud, tot aud ce nu vă doriți să se întâmple, însă ce se va întâmpla? Sprijiniți ITS-ul sau nu? Știu că unii nu, doamna Corhola, de exemplu, nu alții. Știm asta din 2008, însă unii dintre noastre ați sprijinit ETS-ul și dacă vreți o politică serioasă de schimbare climatică, trebuie să facem ceva cu ETS-ul. Și multe din problemele pe care încearcă să le rezolve comisia le-am creat noi, prin toate compromisurile, prin CDM, deci hai să nu dăm vina pe comisie, să fim cinstiți și în legătură cu ce am făcut noi înainte să-i cerem comisiei uh, luna de pe cer. Unii spun că nu mergem prea departe. Guvernul meu spune asta. Ei vor să uh, anuleze, practic, uh, certificatele unele state membre nu vor fi sprijinite la Consiliu, să vor să meargă mai departe, să dacă se va adopta această politică, ce șansă vom mai avea să modificăm ITS-ul? Eu mă tem că unii vor spune că vor să meargă mai departe, de aceea nu vă sprijină, alții nu vă sprijină oricum deloc, doar ce se opun ITS-ului în general, alții pentru că nu acceptă ideologia acestui sistem. Deci dacă avem aceste două coaliții care vor continua așa cum sunt, se va face ceva legătură cu ETS-ul sau va fi periclitat ETS-ul? Și ce înseamnă asta pentru politica noastră de climă? Putem rămâne noi cei de la Comisia de Envi și să spunem că avem politică de mediu dacă nu avem o piață funcțională a carbonului? Trebuie să spunem acestor lucruri nume. trecem prin niște clipe foarte importante pentru noi eu, uh, mie mi-e milă de doamna comisar, știu la ce presiune a fost supusă. Eu sper că cei de la OACI vor face curala ei acasă, să sunt și sceptică. Știu că și la comisie, dar nu și la comisie, sunt mulți care vor să pună bețe în roate uh, politicii pentru climă. Tocmai acum, când și în SUA încep să apară licăriri de speranță. Deci, noi, practic, suntem ultimii care ne tot târim picioarele și nu facem nimic. Vă mulțumim, doamnă uh, Linda McEvan. Are cuvântul domnul Oreste Rossi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că doamna comisar nu a fost informată în legătură cu criza gravă prin care trece Uniunea Europeană. Problema nu este directiva ETS, ci modificarea acesteia de către comisie care își atribuie puterea de a interveni de fapt pe piața liberă, cerând de fapt un cec în alb și posibilitatea de a dota fiecare măsură chiar cu efect retroactiv. Dacă această măsură ar trece, atunci ETS-ul nu ar mai fi de fapt un instrument de piață, ba chiar mai degrabă o taxă europeană pe emisiile de dioxid de carbon, cu prețul cotelor care a fost schimbat la plăcerea comisiei înainte să se fi pus să se fi discutat această chestiune. De fapt, aceasta ar face ca întreprinderile să nu poată să mai aibă acces la aceste costuri și, de fapt, să se delocalizeze în alte țări terțe în care nu există aceste regule, reguli sau în care sunt mai puțin invazive. De aceea, noi suntem absolut împotriva acestei propuneri ETS din partea Comisiei, care trece mult dincolo de pragul oricărei logici și care seamănă mai degrabă cu un plan cincinal uh, chinez sau cu o memorie sovietică. Având în vedere ce a spus colega noastră Linda McEvan, sunt de acord cu ea, pentru că, de fapt, e adevărat că nu se poate decât ajunge la un acord global, dar, bineînțeles, nu unilateral din partea Europei, închizând sau relocalizând uh, întreprinderi în alte țări terțe. Mulțumesc. Mulțumesc, Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, în legătură cu traficul aerian. Cred că este limpede că este nevoie de o propunere legislativă și uh, de analiza acestui subiect. Cred că putem evalua această evoluție ca fiind pozitivă, are substanță ceea ce s-a întâmplat la OACI, dar uh, întrebarea mea este de ce să amânăm cu un an când uh, de fapt este o problemă de pe șase luni, pentru că în martie ar trebui să fie efectuate plățile și în septembrie există întâlnirea OACI. Iar în ce privește subiectul backloading, probabil că în toate grupurile politice pozițiile sunt ușor diferite. Eu găsesc că propunerea este pozitivă și salut faptul că mâine, conform proiectelor dumneavoastră, domnul comisar, vom ști uh, în ce direcție evoluăm, pentru că vom avea un studiu de impact, avem un uh, raport privind uh, piața comună și mi se pare că este important pentru că vom putea decide care sunt consecințele dacă acceptăm aceste propuneri. Iar în propunerea Parlamentului de până acum a fost foarte bine redată de către dumneavoastră, corect redată, pentru că noi și în cadrul negocierilor privind energoeficiența am căzut de acord asupra a două etape și principiul mi se pare că este cel corect. Este o metodologie eh, binevenită, care de altfel a fost discutată între eh, Consiliu, eh, Parlament și Comisie. Colega Weisberger m-a rugat să adresez o întrebare. Ea participă la o audiere tot pe tema aceasta acum. Susține ideea de backloading cu anumite rezerve, dar să ne gândim atunci și la problemele legate de carbon leakage, de localizarea carbonului. Și dacă noi vom spune nu ne dorim aceste soluții, atunci statele membre vor lua pe plan național măsuri, ceea ce pentru piața comună ă, este un risc. Mulțumesc foarte mult, Peter Lise. Și încheiem aici prima rundă de întrebări. Ce privește traficul aerian, pot să spun că întotdeauna ne-am dorit ă, această soluție și în calitate de președinte al acestui grup nu pot decât să salut faptul că dăm semnale în acest sens pentru un acord internațional și cine va mai putea să decidă pe viitor în acest sens cred că va trebui să acționeze în tocmai. Eu cred că facem foarte bine dacă stimulăm pe partenerii internaționali să ne urmeze, să le dăm un semnal că suntem doritori să ne uh, modificăm legislația în sensul uh, celor propuse astăzi. Sigur că lucrurile trebuie să fie conforme cu uh, ceea ce am decis deci așteptăm o propunere și mâine va avea loc un briefing din partea Comisiei, iar în ce privește subiectul backloading, eu am fost numit de către coordonatori să fiu raportor. Și eu acționez așa cum Parlamentul s-a pronunțat până acum. Noi am invitat Comisia repetată rânduri să ne facă o propunere. Repet, în repetate rânduri am adresat uh, îndemnul Comisiei să acționeze. Pentru că până la urmă problema schimbărilor climatice și protecția mediului înconjurător nu pot să fie rezolvate doar în Europa, este nevoie de parteneri internaționali. Și nu trebuie în același timp să mizăm pe o legislație foarte dispersată, elaborată de 27 de state membre, care s-ar putea să presupună costuri foarte ridicate și va fi foarte dificil atunci să ne atingem obiectivele obiectivul, pentru că nimeni nu va ști exact unde se va ajunge. Noi ne dorim să reducem emisiile de dioxid de carbon și um, eu nu cred că trebuie să ne dorim să eșuăm din acest punct de vedere și majoritatea membrilor Parlamentului au propus să acționăm progresiv în etape. În acest sens vom proceda. Iar ceea ce a spus doamna comisar în uh, declarația inițială corespunde acestui deziderat. Deci vă dau cuvântul, doamna comisar, pentru a încheia acest uh, dezbatere. Mulțumesc în legătură cu scena traficului aerian. În ce privește reglementările internaționale privind emisiile traficului aerian, am ajuns acolo unde ne dorim? Nu, bineînțeles că nu. Dar, pentru prima dată, după foarte mulți ani, există o șansă reală de a realiza progrese pe plan internațional. Aici putem răspunde cu da. Așa este. Bine înțeles că uh, pe 9 noiembrie, vineri, uh, s-a discutat acest lucru, dar nu a venit din senin din neant o asemenea pronunțare. Foarte mulți oameni au făcut eforturi foarte serioase pentru ca această posibilitate să iasă în evidență. Deci nu trebuie să uh, riscăm, să subminăm această cea mai bună oportunitate după mulți ani de a ajunge la un acord, uh, la o reglementare pe plan internațional privind reducerea emisiilor legate de traficul aerian. Nu trebuie să uh, le uh, facem din acest punct de vedere concesii oponenților noștri. Pentru că asta ar putea până la urmă să otrăvească atmosfera negocierilor. Eu cred că ă, trebuie să ne urmărim interesele, să spunem, vouă nu v-a plăcut schema noastră, înțelegem acest lucru, dar schema noastră rămâne în vigoare. Există însă și șansa de a ajunge acolo unde cu toții ne dorim, pentru că în momentul în care ei ne spuneau că nu le convine schema noastră, spuneau ne dorim o reglementare pe plan global. Acum le spunem, bun, țineți-vă de cuvânt există această ocazie acum. Și uh, eu cred că uh, și cei de la OACI uh, susțin un asemenea punct de vedere, dar am spus acest lucru și de la bun început. Dacă partenerii noștri nu vor respecta ceea ce dorim noi să se materializeze conform întâlnirii de vineri, atunci noi în mod automat, fără să-i mai întrebăm pe alții, revenim la implementarea legislației noastre. Vreau să spun și înțeleg că este o noutate pentru dumneavoastră toți. Am făcut anunțul nostru cu câteva uh, minute înainte, dar trebuie să vă spun că am acționat foarte, foarte mult uh, și timp îndelungat pentru a ajunge la un acord internațional în acest sens. Bun, uh, noi uh, am așteptat ca cei de la OACI să acționeze și iată că acest lucru se întâmplă. În legătură cu celelalte chestiuni invocate, sigur că există presiunea timpului. Nu pot să intru în multe amănunte pentru a răspunde fiecare intervenții. Dacă backloading-ul și amânarea sunt același lucru? Nu. Sunt două chestiuni diferite, inclusiv când trebuie să negociem cu Parlamentul. Backloading-ul va ține seama de amendamentul care s-a propus. Iar în ce privește uh, a pune uh, deocamdată deoparte um, aceste demersuri, uh, urmează să decidă Parlamentul. Bun, uh, de ce să mai vorbim despre backloading? Bun, noi încercăm să nu separăm lucrurile și acesta este și răspunsul la întrebarea lui Bas Eichert. Um, nu uh, trebuie ca formula ideală să devină uh, oponentul formulei bune, formulei fericite. Sigur că trebuie să avem un pachet excelent, dar să fim cinstiți. Sistemul de backloading trebuie să uh, intre în vigoare pe 1 ianuarie anul viitor, nu trebuie să invadăm piața în primul an al uh, perioadei de licitații. Pentru că uh, și să uh, ne păstrăm cotele pentru mai târziu. Încă o dată spun, nu trebuie să înnecăm piața, să o invadăm. Trebuie să vă gândiți că în toate sistemele bazate pe uh, formulele normale de piață nu uh, favorizați ideea unei invadări inițiale. De aceea nu cred că din punct de vedere politic uh, vor fi probleme să se accepte formula de backloading. Sigur că pentru multe state membre și pentru mulți dintre dumneavoastră s-ar putea ca uh, deciziile uh, să fie dificile în ce privește conceptul set aside. Da, eu cred că piețele își doresc foarte repede să știe pe ce pot conta în momentul în care începe următoarea fază de licitație. Dar tocmai de aceea eu cred că lucrurile trebuie să fie tratate separat. Iar în ce privește intervenția domnului Șimanski, Grostet, Hübner, Să nu uh, credeți că uh, acum Comisia uh, poate interveni în sensul de preluarea puterii uh, în relație cu piața. Nu este așa și cred că din prima mea intervenție am spus acest lucru uh, datorăm uh, etapa actuală unor circumstanțe excepționale și vom acționa în cadrul acestor circumstanțe extraordinare. Nimeni nu ia lucrurile a la lejer. Eu uh, vă voi transmite și în scris ceea ce am spus astăzi în comisie și ceea ce am spus inițial. A fost foarte, foarte clar că respectăm procedura întâi Parlamentul va trebui să decidă asupra acestui amendament înainte ca el să intre în vigoare. După aceea veți spune, ă, noi ne dorim de fapt o creștere a prețurilor. Vreau să vă amintesc că în momentul în care ați adoptat pachetul de măsuri privind ă, mediul înconjurător și domeniul energetic în 2008, se vorbea despre 30 de euro prețul certificatului. Acum este vorba de 8,46 euro uh, de cenți, deci un sfert. Deci nu puteți spune că uh, acest preț nu reflectă situația crizei în care ne aflăm. Uh, ce ne dorim prin formula de backloading este să evităm um, să asistăm la o cădere a acestor prețuri. Și în ce privește directiva privind eficiența energetică, cei care au negociat din partea dumneavoastră această directivă au spus de care este legătura cu această directivă. E bine, dacă ne gândim la miile de companii din Europa care investesc în sectorul energetic pentru a spori eficiența, cum vă doriți dumneavoastră, care este consecința imediată? Consecința imediată este că cei care nu au întreprins nimic um, vor avea de profitat, va fi mai ieftin pentru ei. Deci, va scădea cererea, va scădea prețul și asta înseamnă că este mai convenabil, mai ieftin pentru cei care nu au întreprins nimic și nu cred că acesta poate fi obiectivul dumneavoastră. Iar cei care își doresc legătura cu creșterea economică și cu sporirea locurilor de muncă este eh, să existe o decență, o echitate în ce privește aplicarea prevederilor directivei, astfel încât eficiența economică să fie respectată și locurile de muncă de asemenea. V-am promis să nu vorbesc prea mult, deci vreau doar pe scurt să vă spun că eu sper că vom putea, cât se poate de curând, să stabilim uh, sumele pe care le dorim și după aceea veți vedea că veți obține ce vreți de la acest backloading. Sper că veți uh, înțelege. E destul de greu cu, cu audierea aceasta în timp ce se întâmplă același lucru, alte lucruri în același timp. Însă după aceea veți avea un raport uh, după ce îl întocmim cu privire la carbon și veți ști mai multe. De ce nu ne prezintă Comisia însă doar opțiunile, spun mulți dintre dumneavoastră? Dar totuși trebuie respectată democrația. Trebuie totuși să avem posibilitatea să, discutem, să discutăm și să includem pe toată lumea. Asta este ceea ce vor spune și uh, toți actorii implicați. Iată de ce prezentăm uh, opțiunile pentru măsurile structurale Știm că este o dezbatere extrem de dificilă, nu este pur și simplu o dezbatere care se poate termina imediat. Iar uh, miercuri, când vrem să prezentăm noi uh, această Um, noutate, va, veți vedea că este exact ceea ce vă spuneam și în primăvară, când pentru prima dată ministrii au discutat piața carbonului și ETS-ul și uh, când a avut loc și uh, Consiliul uh, Informal uh, din aprilie, în care spuneam că vom prezenta acest raport uh, anul acesta, ceea ce se și întâmplă miercuri. Se va vorbi despre backloading și despre uh, măsurile structurale. Sper ca Uh, și voi termina prin aceasta, domnule președinte, sper că veți înțelege că ceea ce este în joc aici este ca schema noastră de comercializare a cotelor de emisie să fie în continuare un instrument puternic în politicile europene de climă. Există foarte multe motive pentru care multă lume care analizează piața și care chiar înțelege cum funcționează această piață și de ce are nevoie, uh, așteaptă foarte multe de la noi, așteaptă multe de la mine, de la dumneavoastră, de la Europa pe acest subiect. Să nu uitați că, de exemplu, Australia vrea să se um, lege cu noi. Corea are schema sa cu, încercăm să obținem un acord cu China pentru ca să-și poată întocmi un sistem de comercializare a cotelor de emisie. California continuă cu schema sa, una din cele mai mari economii din lume. Și știm cum arată aceste lucruri, mai ales având în vedere ceea ce se poate întâmpla acum în Statele Unite. Vreau doar să spun că am fost destul de izolați acum câțiva ani cu o schemă de comercializare a cotelor, dar acum lumea se uită spre Europa. Toată lumea vrea să adopte același mecanism bazat adevărat pe piață și noi trebuie să ne transformăm schema într-una care funcționează bine. Doar că trebuie să ținem cont de criza economică cu care ne confruntăm acum. Nu este vorba de nimic altceva, nu e vorba de o bagatelă. Ar fi irresponsabil dacă nu am uh, lua decizii importante acum că, când suntem într-adevăr uh, actori decizionali. Este foarte dificil acest moment. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Știu că e foarte dificil ca multe grupuri să discute despre această chestiune extrem de tehnică, dar cred că este scopul tuturor să funcționeze această schemă, da sau nu. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit astăzi la noi la comisie, pentru că am avut uh, posibilitatea să discutăm cu dumneavoastră despre aceste subiecte care ne vor preocupa și pe viitor și care sunt deja de actualitate de ceva vreme. Va fi important uh, ca la chestiunile legate de climă și protecția climei să putem uh, să luăm măsuri care să aibă o durabilitate în timp. A fost destul de clar și când au luat cuvântul colegii că aceasta se dorește, atât în ceea ce privește partea industriei, cât și partea care este responsabilă de punere în aplicarea măsurilor, ONG-urile și așa mai departe, trebuie să putem să ne bazăm pe aceste măsuri. Eu cred că suntem pe drumul care e bun, drumul cel bun. Progresul câteodată are pași de melc, dar eu zic că propunerea cu privire la ETS și pachetul climatic sunt așa cum ne doream, în sensul în care am introdus amendamente și sistemul de comercializare a cotelor este și în parte produsul la muncii noastre. Nu am discutat despre asta astăzi. Deci vom avea o ocazie să mai discutăm noi mai departe despre acest subiect. Acum vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Ceilalți experți sunt invitați să vină la podium și vom continua cu cea de-a doua rundă de discuții.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 Văd că este liniște din nou și putem să continuăm cu partea a doua a ședinței noastre. Și au venit la podium experții din partea a doua, pe care o să-i ascultăm pe rând, dar și directorul general al uh, DigiCrim, care este și el rugat să ia cuvântul mai încolo. Voi începe însă cu domnul Hauke Hermann, care este cercetător la Eco-Institut, Institutul pentru Ecologie Aplicată. Vă rog să vorbiți foarte pe scurt pentru ca să poată și colegii să pună întrebări după aceea. Domnule Herman, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați acordat-o și pentru a putea discuta propunerea backloading cu dumneavoastră. După cum știți, Ecoinstitut este un institut independent și non-profit. Am făcut deja două rânduri de studii cu privire la backloading și la ETS. Toată lumea care are, se interesează de detalii cu privire la aceste subiecte, pentru că nu pot discuta totul în 10 minute, pot să ceară informații suplimentare, bineînțeles, să se uite la studiile noastre, pentru că avem uh, documente transparente pentru toate aceste informații. Aș vrea să discut două puncte astăzi. În primul rând, aș vrea să spun câteva cuvinte cu privire la calendarul de, de aplicare al acestei reguli și, în al doilea rând, aș vrea să discutăm despre consecințele backloading-ului pe prețuri, pe de o parte, și pe altele. Am discutat uh, despre posibilitățile uh, de problemele care ar putea apărea de, de localizarea carbonului. În primul rând, haideți să vorbim despre backloading. Acesta este primul pas, dar nu este deloc singura soluție pentru a rezolva problemele de aprovizionare pe care le avem. În primul rând, e nevoie de măsuri uh, structurate și apoi efectele propunerii backloading vor fi foarte limitate. Aceasta este prima premiză. Însă știrea bună pentru toată lumea care se teme de uh, backloading industrii și că de faptul că industria în domeniul energiei vor avea, va avea probleme foarte mari. Am făcut studii foarte aprofundate și pot să vă spun că din perspectiva științifică nu există nicio problemă în acest sens. Dar permiteți-mi să vorbim mai întâi de oversupply. În 2020 surplusul va fi de 1,4 miliarde și uh, aceasta nu se întâmplă decât dacă vor supraviețui și comercializarea cotelor în domeniul aviației. Aviația fiind deci un, uh, un punct cheie, un jalon important în ETS. Care sunt motivele surplusului? Motivul fundamental este în primul rând uh, oversupply-ul CDM care se datorează, de fapt, aceasta este, explică două treimi din problemă și apoi al doilea motiv este criza economică. PIB-ul va fi cu 14 până la 17% mai mic în 2020 bazându-ne pe um, măsurile de protecție actuale, având în vedere studiile de impact, se vede așadar că este nevoie de un efort mai mare în cadrul ETS pentru a combate aceste probleme. Aceasta este, deci, o treime din problemă. O mică contribuție vine din partea energiilor regenerabile. Cifrele actuale pentru energiile regenerabile sunt oarecum în armonie cu, proiect, cu uh, previziunile făcute în 2008. Având în vedere situația actuală, vom avea un surplus probabil în EUETS până în 2023. Nu există lipsă de resurse în sistem, însă backloading-ul nu va schimba, de fapt, situația foarte mult, pentru că cotele nu vor fi uh, decât uh, amânate cu 5 ani. În situația actuală, surplusul de cote va duce la o reducere a prețurilor și deci prețul de carbon actual nu poate fi explicat decât prin faptul că oamenii se așteptau la prețuri și se așteaptă la prețuri mai mari și la o lipsă de resurse pe viitor. Deci, uh, sistemul EU ETS din 2014 se va baza în mare parte pe speculații. Acum trebuie să trecem la efectul backloading-ului, în primul rând. Pentru a putea vorbi despre surplus, uh, suma certificatelor, deci a cotelor, trebuie să fie um, calculată așa cu un background cât se poate de rapid și deci trebuie de asemenea să avem și uh, scopuri de reducere mai, uh, mai țintite. De altfel am analizat și efectul uh, unor uh, praguri mai înalte pe licitații și am văzut că și veniturile ar crește în acest caz. Aceasta s-a spus deja, eu am dubii că EUETS-ul va putea supraviețui dacă nu avem uh, o problemă de resurse pe viitor. Statele membre vor dezvolta alte instrumente fiscale și nu cred că acesta este un lucru de dorit. O îngrijorare puternică de la introducerea EUETS a mai fost și situația concurențială în companiile industriale, e vorba aici de delocalizarea carbonului. Vreau să vă vorbesc un pic despre aceasta pentru că el a fost bazat pe uh, niște afirmații foarte conservatoare. A existat două chestiuni, intensitatea comerțului și costul carbonului. Intensitatea comerțului a fost evaluată fiind dat că nu existau politici climatice în alte țări, în afară de uh, EU27, ceea ce, bineînțeles, nu este cazul pentru țări cum ar fi Norvegia și Islanda, care au intrat deja și în schema EU ETS, dar și Australia, care dorește să fie legată de sistemul EU ETS. Așadar, intensitatea comercială pentru foarte multe sectoare va fi mai scăzută decât s-a prevăzut dacă ne uităm la cifrele reale. Pe de altă parte, Costul carbonului a fost evaluat uh, bazându-ne pe prețul de 30 de euro, care este de vreo 4 ori mai mare decât uh, prețul actual. Având în vedere aceste idei, uh, putem spune că deja este depășită această viziune și, în general, în ceea ce privește valorile, trebuie să ne bazăm pe alte fapte. Este, există foarte multe politici care au încercat să cerceteze care este uh, impactul pe industrie, un mecanism de compensare se va aplica pentru a putea uh, evita măsuri alternative și, în ultimul rând, sectorul industrial a fost supraalocate și probabil și în a doua fază același lucru, deci există un tampon de cote nefolosite care vor putea fi folosite pe viitor. Backloading-ul nu schimbă această supraalocare și deci eu nu văd nicio problemă în ceea ce privește competitivitatea industrială. Din contră, văd posibilitatea de a revizui lista de delocalizare a carbonului și eventual chiar să o scurtăm această listă, pentru că există prețul foarte jos, scăzut cu care ne confruntăm acum și intensitatea mai scăzută a ETS-ului de care vă vorbeam. Pe scurt, fără nicio acțiune, nu va exista nicio lipsă de resurse în EUETS pe viitor, deci este important să luăm măsuri structurale, cum ar fi, de exemplu, o, o eliminare a cotelor sau o creștere a pragului Thank you, thank you very much for your attention. și a reducerilor liniare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, domnule Herman, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru introducerea în subiect și acum îi dau cuvântul lui Helen Bray, de la, care este consultant uh, pentru politici climatice la întreprinderea Shell. Aveți cuvântul, doamna Bray. Thank you. Good afternoon. Bună ziua. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere privind uh, schema de comerț cu emisii. În primul rând vreau să vă spun că un semnal uh, important din partea dumneavoastră este vital în legătură cu propunerea făcută și în legătură cu rolul ITS în ceea ce privește politica de climă și politica energetică. Shell își are origine aici în Europa. Da, vom explora Uh, țițeiul și gazul uh, aici și în alte părți. De asemenea, uh, ne ocupăm și de substanțele chimice care practic sunt la baza tuturor produselor folosite de consumatori. De asemenea, ne ocupăm și de biocombustibili, de energie regenerabile. Avem uh, un sediu în acest sens aflat în Olanda. Noi suntem o companie expusă la concurența internațională. Știm că există riscul de carboni, uh, localizărilor de carbon în același timp. Încercăm să dezvoltăm tehnologii cât mai ecologice pentru a evita impactul negativ al uh, schimbării climatice. Noi sprijinim ETS-ul. Unele idei uh, legate de politica privind uh, perioada 2020 uh, sunt importante. Trebuie să știți că Shell are niște principii uh, de lungă durată. Noi credem că pe lângă reducerea emisiilor, e important ca aceste emisii să aibă un preț. Există cinci beneficii majore de pe urma ETS. În primul rând, o limitare a emisiilor ne garantează faptul că țările vor lua acțiuni pentru a reduce emisiile. Deci, AEAI a recunoscut că aceasta este abordarea cea mai ieftină. Un preț uh, crescut al carbonului încurajează inovarea, încurajează dezvoltarea de tehnologii, cum ar fi captarea carbonului. Schemele guvernamentale pentru licitații care uh, duc la reducerea costurilor pentru consumatori, de asemenea, sunt importante. Să nu uităm, de asemenea, că sunt stimulate și investițiile private și transferul de tehnologie către, în, către țările în curs de dezvoltare. Din aceste motive am sprijinit și sprijinim ETS-ul și vrem ca această schemă să fie cât mai puternică. Uh, cum am spus, uh, și în alte țări există scheme asemănătoare, cum ar fi în Australia, Japonia, China, alte țări încep acum, cum ar fi Corea de Sud sau Kazahstanul. Sunt niște pași importanți pentru a ajunge la o abordare globală. Ca refinărie și ca companie manufacturieră, pentru noi uh, de localizarea carbonului e foarte importantă. De fiecare dată încercăm să folosim tehnologiile cele mai bune. Trebuie să ne protejăm activele europene față de importurile care vin din alte părți ale lumii unde nu există niște reguli atât de clare. Pentru industrie e un stimulant de a ne crește eficiența și de a investi în proiecte cu emisii reduse. Avem printre cele mai bune rafinării și în același timp avem ITS-ul pentru a sprijini competitivitatea industriei. Privind către viitor, după 2020, piața carbonului are de jucat un rol important pentru a stimula companiile să investească în tehnologii cu emisii reduse și pentru a încuraja concurența între diferitele tehnologii avem nevoie de un cadru politic clar după 2030, care să includă niște ținte clare de reducere a emisiilor. Și pentru a atinge aceste obiective, ITS-ul este crucial. ITS-ul ar trebui să fie consolidat pe termen lung prin retragerea a aproximativ un miliard de certificate din faza 3. Ar trebui de asemenea anunțate Uh, licitațiile pentru faza 4. Asta, împreună cu obiectivele pentru 2030, va ajuta industria să dezvolte uh, tehnologii cu emisii reduse. În mod fundamental, ETS ar trebui să fie principalul vector de a reduce emisiile din sectorul industrial și cel energetic. De ce trebuie consolidată schema acum? Prețul actual e de sub 10 euro la tonă. Asta reflectă o modificare fundamentală în economie. Prin urmare, ETS-ul nu are cum să fie un vector de reducere a emisiilor în acest deceniu. Un preț uh, mai scăzut decât cel așteptat a redus volumul de certificate care vor fi licitate. Și asta periclitează ambițiile Uniunii Europene în ceea ce privește tehnologii cum ar fi captarea carbonului. Originea, ideea originală era că ITS-ul va permite o tranziție către o economie cu emisii reduse. Era un instrument far al politicii europene. Uh, Însă, din perspectiva economică actuală, multe companii sunt îngrijorate. Cred că nu acum trebuie luate astfel de măsuri. Prețul electricitatei e foarte ridicat, există mari diferențe legate de prețul electricitatei aici, în Europa și în alte părți ale lumii. Prețul uh, la energie este să stabilit într-un mod complex. În ultimii ani, prețurile uh, naționale la electricitate au fost între 33 și 66 de euro pe megawatt. Deci vedeți că unor prețurile chiar se dublează. E unor o diferență de 40 de euro pe megawatt oră. Deci prețul uh, la carbon, prețul electricității e important, însă există și alte elemente foarte importante. Actualul surplus de certificate se datorează situației uh, economice, care nu putea să fie prevăzută uh, în 2008. De aceea noi sprijinim o modificare a profilului de licitație pentru a reda credibilitatea sistemului pe termen scurt și astfel de asemenea Parlamentul va avea timp pentru a analiza măsuri pe termen lung, măsuri mai structurale. Pe scurt, două lucruri. În primul rând, avem nevoie de un cadru politic stabil pentru 2030 care să includă reduceri, niște obiective clare de reducere a emisiilor. Ar trebui să testăm politicile, să vedem ce legi se suprapun. ETS-ul este principalul vector de reducere a emisiilor din sectorul electric și cel energetic, mă scuzați, și cel industrial. Ar trebui de asemenea să avem măsuri pentru a crește competitivitatea și a reduce riscul de localizare a carbonului. În al treilea rând, un ITS puternic ar trebui să fie crucial în cadrul politicii uh, de după 2030. E nevoie de acțiuni și acest backloading ar trebui să înceapă în faza 3. Ar fi un semnal politic clar care ar reda credibilitatea sistemului. De asemenea, am evita existența unui sistem uh, Um, fragmentat de reducerea emisiilor. De asemenea, aș vrea să felicit Parlamentul pentru uh, spiritul de leadership de care a dat dovadă în acest domeniu în ultimii ani. Vă mulțumesc pentru prezentare. Urmează următorul expert, domnul Peter Bocek, director pentru energie la Consiliul uh, European pentru Industrie Chimică. Aveți cuvântul. Uh, thank you for... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația adresată de a vorbi. Nu vorbesc numai în partea Federației Industriei Chimice, ci și din partea celor care lucrează în domeniul industriei sticlei, oțelului Uh, industriei cimentului și altor ramuri industriale care sunt uh, toți îngrijorați uh, în legătură cu propunerea Comisiei. De ce suntem îngrijorați? Pentru că sunt sectoare industriale energointensive, dar noi propunem bunuri care nu se pot realiza fără un mare consum de energie. Iar în numele acestor domenii industriale, vreau să vă spun că pentru noi uh, chestiunile legate de preț, dar și de durabilitate a politicilor sunt esențiale. Cum putem împreună să uh, facem tranziția până în 2050 uh, la o economie care să nu se mai bazeze atât de intens pe cărbune, în condiții de echitate. Propunerea primară a ETS-ului este să reducă emisiile de bioxid de carbon. Există prevederi și în strategia 2020 cu reducerea emisiilor cu 20%, creșterea eh, eficienței energetice cu 20% și de asemenea să existe un mix de energii regenerabile de 20%. În acest context, sistemul EU ETS acționează, dar se referă la emisiile industriale. Nu vorbim despre emisiile în consumul uh, din gospodării sau transport. Putem spune că astăzi sectoarele la care se referă ETS-ul își propun să reducă cel puțin 20% din emisiile de gaze cu efect de seră. Să vă dau un exemplu pentru industria chimică. Noi uh, respectăm acest deziderat foarte bine. În comparație cu anul 1990, noi ne reducem emisiile în proporție de 50 până la 60%. Bineînțeles că uh, este decepționant să constatăm că aceste obiective de uh, reducere a emisiilor au fost însoțite de creșterea emisiilor în alte sectoare, dar asta nu înseamnă că dorim să îi pedepsim uh, pe cei care respectă dezideratele prin costuri mai mari. Pentru că asta ar impieta asupra uh, succesului activității noastre. Dar să ținem seama de faptul că ETS-ul nu este singura măsură care determină investiții în uh, tehnologie novatoare uh, cu uh, un consum redus de cărbune. Noi trebuie să ne gândim și la tarifele investițiilor. Costurile sunt însă determinate și de utilizatorii de e, uh, energie. Se reflectă în prețul energiei. Iar în ce privește propunerile de backloading, noi constatăm că o serie de economii în utilizarea uh, energiei, de fapt, uh, au dus la o creștere a prețurilor. Noi plătim uh, prețuri de 5 ori mai mari pentru gaze naturale în Europa decât colegii noștri care acționează în Statele Unite. Ca atare, suntem determinați să facem economii în ce privește utilizarea energiei. Dar eh, există și sectoare care uh, au avut o creștere a emisiilor de carbon și care, într-un fel, subminează eforturile noastre. Cum putem rezolva problemele? Nu în afara sistemului ETS. Dar Sistemul nu stimulează neapărat investițiile în surse regenerabile de energie și, dacă nu o face, nu poate stimula o orientare a eforturilor în acest sens este greu să vedem cum sistemul de backloading va putea determina o reducere mai rapidă și mai substanțială a emisiilor de bioxid de carbon. Poate că nu aceasta este însă intenția propunerii comisiei. Poate că intenția este este ca, ă, de fapt, guvernele să aibă venituri mai mari. Dar ă, noi trebuie să ne punem întrebarea dacă uh, acesta este o acțiune rezonabilă. Iar în ce privește susținerea ideii de backloading, sigur că există grupuri de interes care trebuie să uh, manifeste poziția. Noi susținem, noi, în calitate de reprezentanți a industriei energo intensive, susținem sistemul ETS, poate să ducă la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, dar nu știm dacă ETS-ul se poate transforma într-un instrument care să înlocuiască alte mecanisme, să, să o facă cu ușurință. Noi suntem ca atare preocupați este poate o supracomplicare a instrumentelor dacă urmăm propunerea așa cum este făcută. Și atunci ne întrebăm um, care este până la urmă prețul uh, care să uh, îi satisfacă pe decidenții noștri. Sigur că trebuie să investim în tehnologiile uh, bazate pe emisii reduse, de bioxid de carbon. Dar dacă mă gândesc că 170.000 de locuri de muncă pe lună s-au pierdut în Europa. Deci cifra este de 100 de mii. Cum putem să stimulăm o politică atâta timp cât prețurile la energie cresc? ce putem vedea este că producătorii de electricitate uh, sunt acum în uh, dificultate în ce privește aceste prețuri. Iar efectul pentru noi este că, de fapt, alimentăm inflația și uh, cei care nu acționează în spiritul reducerii, de fapt, sunt profitorii. Există prea puține stimulente pentru a face investiții în tehnologii noi, în tehnologii care se bazeze pe emisii reduse de bioxid de carbon. Am văzut acest lucru și în trecut, când noi am echipat uh, producătorii de energie cu uh, tehnologii noi. Să vedem care este rezultatul. Nu avem garanția că investițiile uh, vor fi fezabile, dar uh, garanția sau uh, sigur este că prețurile la energie vor crește. Deci, ce ne dorim noi. Este, de fapt, e vorba de transferarea fondurilor de la utilizatorii de energie către guverne, respectiv la sectoarele direct interesate. Trebuie să ne întrebăm dacă acest lucru va genera într-adevăr venituri mai mari pentru guverne? Avem dubii pentru că, de fapt, inflația va duce la o reducere a activității economice și va stimula um, iarăși uh, recesiune. Deci, motive suplimentare să fim îngrijorați. Ce trebuie să evităm în clipa de față este um, cu orice preț să nu uh, adâncim recesiunea. Și a fost o întrebare, cred că, din partea doamnei Linda Medveven. Ne spunea, ce propuneți dacă nu vă doriți acest sistem? Da, ETS-ul eh, nu este un sistem perfect, dar nu cred că este momentul potrivit să intervenim acum, ci abia după 2020 noi trebuie să ne gândim ce eh, facem în cea de-a patra etapă atunci, de fapt, se fac marile jocuri. Trebuie să vedem cum acționează toate marile interese din lume, din China, China California, Australia, pentru că uh, ei învață din greșelile noastre și în clipa de față configurează sisteme foarte diferite. Deci ă, trebuie să vedem ă, cum putem învăța unii de la alții pentru a putea converge la un moment dat în demersurile noastre, pentru a. Eu cred că trebuie să transformăm acest sistem pentru a-l face mai eficient, dar și ă, cu costuri mai reduse. Mulțumesc foarte mult! Deci, noi Uh, v-am invitat, de fapt, ca reprezentant al industriei chimice. Iar acum îi voi da cuvântul președintelui de IATA și uh, îl vom urmări cu interes. După aceea vom da cuvântul directorului de la Direcția Generală Climate. Thank you very much and I, uh... Mulțumesc foarte mult, apreciez uh, dorința comisiei dumneavoastră să mă ascultați. Sper că știți cine este această asociație de comercializare a cotelor uh, la nivel internațional. Suntem uh, o asociație foarte puternică cu câteva sute de participanți. Peste jumătate din uh, membrii noștri sunt companii care dețin cote de emisie și restul participanților sunt diversi fie avocați, fie financiari, fie cei care participă la piețe în general. Așadar, reprezintă părerea mai multor uh, actorii care sunt implicați în ETS. Primul punct este că susținerea pentru ETS este oferită de asociația noastră. Noi considerăm că um, ETS-ul a ajutat uh, să se creeze un capital destul de uh, mare și uh, anul trecut, de exemplu, am avut 106 miliarde, 126 de miliarde de euro tranzacții uh, cu cotele de emisii, aceasta fiind o dată oferită de Banca Mondială. Acesta a oferit de asemenea și un semnal pentru întreprinderi și considerăm că mecanismele de piață precum ETS-ul sunt de fapt cel mai eficient uh, instrument pentru a atinge un obiectiv dat și de a obține și acest uh, obiectiv cu costul cel mai redus în același timp atingând și obiectivele de mediu. Probabil că știți despre acestea pentru că dumneavoastră l-ați dezvoltat acest sistem. Noi considerăm și că ETS-ul a făcut destul de multe în uh, declanșarea creativității sectorului și în combaterea schimbărilor climatice. Există o armată de profesioniști acum în Europa și în lume în general care acționează pentru a putea să reducă uh, emisiile și de a, pentru a îmbunătăți această piață. Deși situația este destul de dificilă acum, ets ul a devenit un model pentru întreaga lume. Eu tocmai m-am întors din Australia unde există mult uh, entuziasm pentru o legătură cu acest proces uh, din Uniunea Europeană și se, dorește cât mai, se doresc cât mai multe experiențe în legătură cu acest sistem. California, de asemenea, dorește un sistem similar și mai multe jurisdicții sunt implicate în parteneriate cu Banca Mondială pentru îmbunătățirea sistemului uh, și accesului pe piață. Mulți își doresc așadar, eventual, uh, în, pe viitor, să se lege cu această piață ETS Europa. Poate cea mai mare schimbare și cea mai importantă este în China, în care mai multe activități în diferite provincii arată că se dorește un sistem similar cu cel al ETS-ului, care apoi să se extindă pe programe mai largi uh, pe viitor. ETS-ul a stimulat și mai multe măsuri în domeniul uh, dezvoltărilor uh, curate, în domeniul uh, schimbărilor climatice, în toată lumea s-au registrat reduceri care au putut fi aduse pe piață, peste 4.000 și multe oportunități de asemenea de a participa la această piață. Apoi CDM-ul a răspuns la o cerință a profesioniștilor în întreaga lume care au acum experiență în domeniul pentru reducerea emisiilor și știu cum funcționează piețele. China și-a arătat interesul în uh, schema ETS, care s-a uh, bazat însă la început pe experiența CDM. În ciuda acestor uh, succese evidente, ETS-ul se confruntă cu o mare provocare, pentru că credibilitatea sa este pusă la îndoială datorită sistemului actual și datorită situației de recesiune și o crizei economică foarte lungă, ETS-ul a fost în declin și prețurile au căzut foarte mult. Desigur, există mereu un aspect pozitiv uh, al reducerii prețurilor, însă există și mulți care suferă din cauza acestei recesiuni, iar semnalul în legătură cu investițiile a devenit din ce în ce mai mult periculos. Deci trebuie ca un preț atât de jos scăzut la carbon să uh, poate în continuare să facă față cu uh, situații și credibilitatea fiind pusă în pericol, există și pericole pentru statele membre. Aceste membre care însă, state membre care însă încearcă să combată aceste măsuri sunt și ele uh, în pericol și trebuie, pentru ca să putem să restabilim încrederea, trebuie ca ETS-ul să rămână uh, cel mai important instrument al politicii climatice UE. De aceea, asociația noastră susține acest concept de backloading ca un prim pas pe scurt termen, însă considerăm că este efectiv doar dacă va putea să fie combinat cu măsuri structurale pe termen lung. Propunem propunerea Comisiei trebuie să fie văzut ca o inovație one way, adică de un singur pas, adică un prim pas și după aceea, în timp, să se poată dezvolta o, și o discuție pe această temă de introducere a reformelor structurale. De asemenea, asociația noastră dorește că multe cote să fie backload, să fie duse în procedura de backload, amânate, dar uh, este important pentru ca, ca Comisia să acționeze în toate acestea transparent, pentru că uh, întreprinderea au nevoie de o posibilitate de a ști ce să se întâmple, deci de, uh, trebuie să fie previzibile deciziile Comisiei. Și este important ca și calendarul să nu fie amânat, iar propunerea de backloading a Comisiei să vină pe 14 noiembrie și deci să treacă prin procedura normală în Parlament, astfel încât să poată intra în vigoare cât mai repede. Asociația noastră dorește și ca uh, actorii politici să ia măsuri structurale pentru a putea îmbunătăți ETS-ul. Ne dăm seama că însă acesta este doar începutul dezbaterii, dar ne-ar place ca să avem mai multe opțiuni care să se considere. În primul rând, de exemplu, să ne pregătim pentru mai multe opțiuni de măsuri structurale dar trebuie și să avem o poziție unitară pentru a putea să susținem uh, apoi în final o singură opțiune. Însă este extrem de important să ne consultăm în aceasta cu Comisia. Ne sperăm că vom primi raportul uh, cu privire la piața carbonului în această săptămână de la Comisie și sperăm că acesta să nu limiteze opțiunile prea mult. Noi dorim așadar în continuare să avem o paletă largă de opțiuni care să fie în continuare considerate în această revizuire. Suntem gata și stăm la dispoziția Comisiei pentru a evalua aceste opțiuni, pentru a încerca, bineînțeles, să găsim o soluție pe termen lung mai stabilă și cât mai repede. Opțiunea de a lăsa un backloading la îndemâna actorilor este oarecum o problemă, pentru că credibilitatea nu este neapărat uh, apărată. Se pot lua sau nu aceste măsuri. Uh, și de aceea nu este neapărat cea mai bună cale de a acționa. Vreau să fac câteva remarci în concluzie. În primul rând, o acțiune de stimulare a sistemului pe termen scurt este absolut necesară pentru ca să dăm uh, un semnal important de angajament din partea comunității politice din Bruxelles și în general a actorilor politici ca ETS-ul să rămână cel mai important instrument pe piața clima, schimbărilor climatice. Însă această intervenție trebuie să fie clarificată, natura sa trebuie să fie clarificată pentru ca să nu fie percepută ca o chestiune care se întâmplă în mod obișnuit. Comisia trebuie să fie foarte grijulie în felul în care se va se va face conceptul pentru această intervenție. Dorim ca eu, de exemplu, am fost consultant înainte la NetSource și am uh, acționat și în cadrul, de, în cadrul european, dar și în cadrul programelor de emisie din Statele Unite pe care le-am gestionat. Și întotdeauna regula de aur a fost ca să Comisia să stabilească uh, o regulă și după aceea să iasă de pe piață, să nu fie un regulator al acestei piețe. Și deci considerăm că poate, eventual, în acest caz, această um, regulă de aur să poate să suporte un amendament și anume să se considere posibilitatea de intervenire, dar dacă intervine, aceasta să se întâmple în consultare cu uh, industria, cu întreprinzătorii și așa încât să se prevină șocuri pe piață. Aș vrea să trag concluziile mele încheiând cu această frază care mi se pare foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum vreau să-i dau uh, cuvântul domnului de Baker. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, just a few reactions from the Commission's uh, view. Câteva reacții din uh, perspectiva Comisiei. În primul rând, cu toții suntem de acord că, din punct de vedere tehnic, ITS-ul funcționează și funcționează mai bine dacă e să-l comparăm cu ITS-ul din trecut. Însă ITS-ul dă greș într-un loc și anume nu transmite un semnal pe piață pentru a încuraja investițiile um, care să ducă la emisii reduse. Da, trecem printr-o criză, e drept de aia s-a ajuns la problema actuală, însă există și un parametru obiectiv. De 10 ani se folosește din ce în ce mai puțin cărbune și începând cu anul trecut, cărbunele a început din nou să fie folosit mai mult. Deci, iată, timp de 10 ani lucrurile au evoluat într-un sens, s-au construit noi echipamente, au fost echipate termocentrale pe cărbune. Asta s-a întâmplat acum recent, deci lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită, nu? Mi s-a spus că prețul la carbon e prea redus și de aceea acum se mizează din nou pe cărbune și aici ar putea face diferența ITS-ul. O remarcă la ce a spus domnul Bocek. Suntem uh, într-adevăr de acord cât de importantă e ocuparea în sectoare cum ar fi cimentul, uh, oțelul. Sunt sectoare esențiale pentru a construi uh, economia cu emisii reduse, însă nu suntem de acord că uh, șomajul va scădea în acest domeniu. Din potrivă, avem prețuri mari la energie, Însă nu credem că prețul e mare la energie din cauza pieței carbonului. Prețul la energie e mare din cauza unui uh, alt, uh, unul, din cauza unui alt set de factori, cum ar fi gazurile de șist uh, și așa mai departe. Și în evaluarea noastră de impact se va vedea că la actualele prețuri de pe piață, competitivitatea nu e o problemă și nici chiar la un preț mai ridicat competitivitatea n-ar fi o problemă. Aș vrea să fac o observație și anume că propunerea comisiei privind backloading-ul nu se referă la surplusul de certificate care s-a acumulat în industria privată noi vom reține o serie de certificate de cote care urmează să fie licitate. Deci sunt uh, certificate deținute de autoritățile publice, însă noi nu schimbăm regulile privind certificatele oferite gratis industriei. Acestea vor fi în continuare oferite gratis și știm că s-a ajuns la un surplus important, mai ales în uh, uh, industria privată și dacă vom vedea că se va reduce, de, că, dacă va crește prețul la aceste emisii, atunci industria va avea de câștigat. Acum, reiau ce a spus doamna Hedegard mai devreme. La 8 în seara asta, cantitatea uh, care va urma să fie redusă va fi anunțată astăzi. Deci vom ști exact ce anume va fi supus acestui backloading astăzi la ora 8. Mulțumesc, că astea sunt într-adevăr știri importante pe care le primim astăzi aici. Acum uh, aș vrea să deschid runda de discuții. Au uh, dorit mulți colegi să ia cuvântul. Primul, Bas Eichhout. Te rog, Bas. Mulțumesc, domnule președinte. Am întrebări către domnul Hernan și către domnul Bocek. Întâi pentru domnul Herman. A spus foarte clar că prețul actual se bazează pe speculă. Eu vreau un răspuns clar și ușor de la dumneavoastră. Ce se va întâmpla dacă acest preț al dioxidului de carbon care se bazează speculația acum, de ce se va întâmpla dacă propunerea de backloading nu e adoptată? Ce credeți că se va întâmpla cu prețul la dioxidul de carbon? Auzim tot felul de companii, de persoane care se plâng de prețurile ridicate. Eu vreau să știu uh, ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla, dați fi că prețul actual se bazează pe speculații. În al doilea rând, măsurile structurale. Ați spus clar, avem nevoie de aceste măsuri. Ce credeți uh, că ar transmite un mesaj clar uh, piețelor? Există acum uh, vreo șase propuneri, deci care ar fi mesajul cel mai clar pentru piețe? Și acum domnului Bocec. Vă mulțumesc că ați vorbit în numele tuturor industriilor energivore. Probabil că puteți răspunde și la întrebare. Sectorul oțelului și al cimentului vorbea de uh, Uh, practic acumularea exagerată de certificate, de faptul că practic uh, dețin această cantitate. Deci ei sunt așa numiți uh, motani grași din sector care dețin o cantitate impresionantă de certificate. Ce s-a întâmplat cu ei? De asemenea, ați spus că sprijiniți obiectivele pe termen lung. Avem o problemă însă. Noi nu suntem pe partea cea mai rentabilă uh, ar trebui să ne gândim uh, și uh, la termenul lung și știm că partea rentabilă de a da rezultate reprezintă o reducere de 25% internă până în 2020. Deci cum credeți că vom ajunge la acea uh, reducere dacă nu modificăm ETS-ul? A treia întrebare din drumul, din foile de parcurs, din industria celulozei și hârtiei pe care o reprezentați. Ei spun că au nevoie de tehnologii de vârf pentru a ajunge la acele obiective. Aceste tehnologii de vârf au nevoie de sprijin, deci ei cer finanțare. Veniturile ITS știm că pot fi folosite pentru astfel de tehnologii de vârf. De vârf. Însă cu prețul actual, fără propunerea de backloading, nu vom avea foarte mult bani pentru aceste tehnologii uh, atât de inovatoare. Deci ce credeți că se va întâmpla? Și dat fiind că vă îngrijorează problema politicilor clare și solide. Vreți, nu vreți nicio ajustare legată de backloading, vreți menținerea sistemului actual. Și tot vorbiți de politicile noastre și spuneați că trebuie revizuită acea listă privind delocalizarea carbonului. Acolo ne-am bazat pe prețul de 30 de euro, acum prețul e de 8 euro și cine știe ce se va întâmpla fără backloading. Deci sunteți de acord că vom avea nevoie de o nouă listă privind delocalizările de carbon pentru a vedea ce se întâmplă și în afara Uniunii Europene, în Elveția, Norvegia, Corea de Sud, Australia și în alte țări. Și presupun că de asemenea Uh, și dumneavoastră vă gândiți la această listă a delocalizările, deci dumneavoastră nu vreți backloading-ul, însă pe de altă parte avem această problemă a delocalizărilor de carbon, nu? Care uh, e importantă și pe dumneavoastră și pentru noi. Doamna uh, Jordan Ciseli. Mulțumesc. Obiectivul politic nu este de a controla mecanismele pe piață. Nu e de a stabili prețul corect la carbon. Piața va hotărâ acest lucru. Eu am o întrebare pentru doamna Bray, reprezentanta companiei Shell. Ați avut un discurs foarte minunat, însă a fost un discurs politic. Nu ați oferit niciun fel de elemente concrete în acest discurs. Pe de altă parte, domnul Bocek ne-a dat mai multe informații, mai multe date. Dumnealui a explicat de ce este îngrijorat de propunerea privind backloading-ul. Dumnealui a spus că această propunere nu. Această propunere transferă costurile altor utilizatori. Gospodărilor, de exemplu. Deci, doamnă Brei, vreau să știu următoarele lucruri. În primul rând, Cu cât s-ar, cu cât ați reduce emisiile dacă s-ar adopta propunerea privind backloading-ul. Și în al doilea rând, cum ar influența această propunere de backloading parametrii dumneavoastră financiari. Ce se va întâmpla dacă adoptăm unul din scenariile propuse de comisie? Deci care sunt uh, urmările financiare directe pentru Shell? Doamna Hübner, mulțumesc foarte mult! Am ascultat cu mare atenție intervențiile, mai ales pe cea a domnului Herman. Și aș vrea să-i pun următoarele întrebări. Spuneați în primul rând că o creștere a ofertelor din sistemul de emisii trebuie um, reglementată. Ce înțelegeți prin această reglementare? Deci trebuie redusă cantitatea de pe piață? Cum se poate organiza așa ceva din punct de vedere tehnic? În al doilea rând, spuneați că cei care se ocupă de energie regenerabilă au de pierdut din cauza prețurilor scăzute. Puteți să dați detalii cine și de ce pierde bani. Și un alt lucru acea reducere de 20% până în 2020 a emisiilor. Deci, credeți că poate fi amenințată de sistemul actual de prețuri? De asemenea, am vorbit despre niște obiective ambițioase. Aș vrea să știu la ce exact vă referiți și care ar fi termenul pentru îndeplinirea acestor obiective atât de ambițioase. Vă mulțumesc. Doamna Rita Corhol are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea e pentru domnul Delbec, să încep cu altă întrebare. Care e scopul nostru ultim? Reducerea emisiilor? Sau uh, sprijinirea anumitor mijloace de a acționa în politica noastră energetică și climatică? Da, sunt pentru reducerea emisiilor, însă de ce nu se face asta într-un mod rentabil? Noi știm că prețul mare la energie, inflația scăzută ar putea duce la o creștere, la o scădere a competitivității. Eu cred că principalul dușman al ETS-ului, dacă putem spune asta și dacă e vorba aici de salvarea ETS-ului, e comisia. Comisia nu crede în acest mecanism uh, de piață, deoarece de mulți ani de zile Comisia a tot creat uh, diferite măsuri de, în domeniul climei, măsuri care practic sunt contradictorii între ele. Există subvenții care împiedică practic crearea uh, firească a unei piețe a dioxidului de carbon. Deci dacă vreți să vă asigurați că va funcționa ITS-ul, lăsați-l să funcționeze. Pur și simplu. Eu nu prea văd cum propunerea de backloading sau de set aside ar duce la o reducere mai rapidă a emisiilor. Poate că nici nu e intenția. Așa cum s-a văzut din discuții. Poate că nu vrem decât uh, niște venituri suplimentare pentru guverne în urma licitațiilor. Și un preț crescut la dioxid de carbon nu ne garantează niște investiții în tehnologiile cu emisii reduse, de altfel. Producătorii de electricitate vor trebui să plătească mai mult pentru certificatele de emisii, deci vor avea mai puțin bani pentru a investi în tehnologii și costurile vor fi trecute în seama consumatorilor finali. Deci de ce credeți că situația actuală e o criză pentru ETS? De ce nu vedeți că prețul scăzut la dioxid de carbon nu e un semn de eșec? Poate că, într-adevăr, reușim să avem o economie mai eficientă, cu mai puține emisii, cu mai multe rege- energii regenerabile, deci, practic, poate că nu va mai exista o cerere pentru dioxid de carbon. Poate că prețul va ajunge la zero și asta va fi un semn bun, nu? Chris Davis are cuvântul acum, mulțumesc. Parțial încercăm să vedem care sunt perspectivele pe termen lung ale ETS. Cam asta a dominat discuția de astăzi. Eu sunt conștient de faptul că mulți uh, nici nu-și doresc să abordeze problema schimbării climatice. Asta se află în uh, spatele multor comentarii. Nu știu, să așteptăm raportul IPCC de la începutul următorului an pentru a începe într-adevăr să ne gândim la viitorul schemei ETS? Poate că se va schimba clima, climatul politic mai degrabă zic eu, și atunci ne vom da seama că într-adevăr e urgent ca noi să ne gândim la viitor cu foarte multă seriozitate. Referitor la backloading. Am urmărit ce s-a spus, însă aș vrea să știu ce cred că se va întâmpla experții noștri. Ce se va întâmpla cu prețurile în urma acestui backloading? Care vor fi urmările uh, unui, uh, uh unei uh, neadoptări a acestei propuneri backloading? Și la mine în birou au venit mulți care mi-au spus că nu vor să fie adoptată această măsură, deoarece măsurile s-ar putea să fie foarte, consecințele s-ar putea să fie foarte grave. Poate că puteți să-mi dați lămuriri suplimentare în legătură cu ce voi spune eu. Voi face o aluzie. Da, se spune că ETS-ul e un instrument de pe piață asupra căruia nu trebuie să intervenim, însă problema pe care ne prezintă Comisia următoarea. Am acumulat un surplus de certificate care va duce la o reducere a prețurilor pe termen lung. Mă gândesc la o uzină de mașini care în 2008 producea 1000 de mașini pe zi. După aia vine criza, scade propun, scade producția, dar nu pentru ei. Ei în continuare rămân la aceeași producție de 1000 de mașini pe zi și nu poate să-și vândă mașinile. Își umple toate depozitele și uh, câmpiile de lângă uzină, deci se tot acumulează mașini peste mașini și cine știe, în 2013 piața se redresează și deodată firma respectivă poate vinde mașinile însă nu poate să facă asta deoarece are practic uh, uh, zeci de mii de noi vechi mașini, să zic așa, produse în trecut. Asta e și problema cu ETS-ul. Poate că ar fi bine să și mai uh, încetinească producția de certificate atâta timp cât economia încă nu se redresează. Linda McKeven. Întrebarea mea e asemănătoare cu cea anterioară. E vorba de impactul uh, uh lipsei de acțiune. Domnul Delbec de la Comisie a spus clar, dacă nu intervenim, dacă nu facem ceva pentru a corecta aceste probleme legate de ITS, cum ne vom asigura că cele companii care deja au investit în tehnologii mai curate vor culege roadele. Cum putem concura cu Statele Unite ale Americii când știm că ei investesc în tehnologii curate în industria grea și China face același lucru? Știm asta. Cu toți eram de acord atunci când am instituit această schemă că era nevoie de un stimulant pentru ca companiile să-și schimbe modul de a acționa. Însă dacă acum nu facem nimic, vom periclita practic situația tuturor acelor companii da, uite, avem aici tot felul de uh, reprezentanță a industriei. Nu cu toții spun același lucru, dragi colegi de la PP. Există companii care vor să investească în tehnologii uh, inovatoare. Sunt mulți care au făcut-o. Care va fi impactul asupra lor? Care va fi impactul asupra păcii de climă dacă nu facem nimic? Deci, cum facem diferența între companii care fac ceva și cele care într-adevăr au făcut eforturi mari, s-au străduit? Există mari companii de energie care vor să facă ceva. Și să nu mai vorbim de asemenea și de companiile care dețin un volum uh, foarte mare de certificate de emisii oricum. Mulțumesc și eu doresc să-i adresez o întrebare domnului Herman, care a spus că două treimi din probleme sunt legate de mecanismul de dezvoltare curată. Ce trebuie să se întâmple pe termen lung cu CDM-urile? Pentru că eu am participat la vot uh, și uh, am fost uh, foarte pretențioși. Dar uh, am și simțit în același timp că am făcut o greșeală și dumneavoastră ați confirmat acest lucru, că o parte a problemei sunt CDM-urile. O întrebare adresată domnului Voci. Dumneavoastră reprezentați întreprinderile energointensive. intensive Um, eu nu folosesc uh, conceptul de economie verde, tot așa cum uh, nu cred că nici uh, industriile brune eh, pot să fie o denumire potrivită pentru că, de fapt, trebuie să ne gândim că până și instalațiile de valorificare a energiei eoliene necesită, de fapt, niște instalații de oțel. Cu câteva zile am vizitat o întreprindere și am înțeles că inclusiv cei de la Telecom sunt în pericol în legătură cu problemele de delocalizare a carbonului ceea ce a însemna o ă, puternică dispersare. Deci, dumneavoastră, ați, eu cred că industria cuprului, de pildă, este periclitată din perspectiva delocalizării carbonului. Și ă, eu ă, cred că trebuie să ținem seama de faptul că se află într-o competiție internațională. Dar câteodată am sentimentul că cei care au uh, reprezentanții, consilierii juridici cei mai buni se descurcă cel mai bine. Deci trebuie să ne gândim că și statele naționale ar trebui să fie sensibilizate legate de problemele de delocalizare a carbonului, pentru că um, ar trebui să existe și niște aprobări speciale care să um, se bazeze pe acceptanță socială să nu fie în pericol și întreprinderile care nu sunt periclitate din punct de vedere al uh, delocalizării carbonului uh, de asemenea se bucură de atenția noastră. În ce privește aspectele uh, de tip general, aș vrea ca toți experții să ne spună ce s-ar întâmpla, după părerea lor, dacă noi nu am acționat care ar fi consecințele. Iar în ce privește uh, comercializarea, uh, trebuie să ne gândim și la regula de aur, pe care și eu apreciez. Dacă intervenim în sistem, el trebuie să fie astfel, ea trebuie să fie astfel formulată, încât să fie clar că e vorba de o singură intervenție, pentru că acele întreprinderi uh, care sunt energointensive uh, au nevoie de prevederi stabile, de un cadru legislativ stabil pentru ca ei să poată să-și continue activitatea productivă. Uh, pentru că eu îmi doresc ca industria oțelului să, și industria cuprului și Uh, industrii care se bazează pe valorificarea materiilor prime să continue să funcționeze în Europa și să nu migreze spre alte regiuni din lume. Deci, am tot interesul să luăm decizii binevenite în acest domeniu. Încheiem acum runda întrebărilor și poate dăm cuvântul experților noștri, începând cu stânga pentru a avea scurte răspunsuri, pentru că ă, Întâlnirea noastră este prevăzută să se desfășoare până la ora 18, deci câte patru minute pentru fiecare ar fi uh, timpul ideal. Mulțumesc foarte mult. În ce privește întrebarea ce face Shell, cred că este important să vedem cum în rafineriile noastre se tinde spre eficiență energetică, în același timp minimalizarea costurilor, pentru că și aceasta este o prioritate pentru noi. Dar uh, în același timp uh, captarea și uh, depozitarea carbonului este importantă. Noi credem că sistemul ETS este soluția cea mai bună pentru industrie pentru a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Pentru că altă variantă ar fi doar impozitarea emisiilor. Dumneavoastră ați văzut și care sunt comentariile reprezentanților pieței în ce privește prețul uh, certificatelor și uh, eu cred că trebuie să uh, întreprindem acțiuni pe termen scurt pentru a spori credibilitatea acestei scheme de tranzacționare și pentru a putea trece după aceea la măsuri pe termen mai lung. Bun, este greu să faci predicții, dar importantă este credibilitatea schemei și aceste circumstanțe economice excepționale nu puteau să fie prevăzute în momentul în care noi am aprobat schema. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. Sunt impresionat de uh, modul în care în această comisie sunt înțelese în profunzime problemele cu care ne confruntăm. Nici eu nu favorizez ideea unei economii verzi. Nu trebuie să discriminăm diversele sectoare um, industriale, diversele produse. Sigur că um, trebuie să înțelegem că și uh, economia verde trebuie să se bazeze pe niște principii economice sănătoase. Ne dorim asemenea sectoare care să-și îmbunătățească performanța. În ce privește întrebarea domnului Bas Aicot, sigur, există companii care uh, au rezerve în ce privește cotele și se află într-o situație confortabilă privind viitorul apropiat pentru că dispun de aceste rezerve, dar populațiile noastre sunt foarte diferențiate. Există și companii care au beneficiat cu ani în urmă de alocații Uh, având în vedere uh, contextul economic uh, nefericit la un moment dat. Deci nu putem spune că sectorul X este foarte bine dotat în clipa de față și sectorul Y mai puțin. Toți cei care acționează uh, trebuie să se implice pentru că există și speculatori pe piață. Ce faci cu uh, subvențiile de care ai beneficiat? Ce faci cu cotele de care dispui? Cred că uh, trebuie să vedem cum se comportă companiile. Știm care este abordarea celor de la Shell. Există și alte abordări. Nu există un răspuns unic. Iar uh, iarăși ce facem cu prețul, ce, cum stimulăm uh, până la urmă uh, captarea carbonului. Propunerea făcută de comisie de a interveni acum asupra uh, sistemului uh, ETS uh, cred că implică creșteri de prețuri atât pentru gospodăriile din Uniunea Europeană cât și pentru economia europeană, iar părțile direct interesate din acest punct de vedere trebuie să se pronunțe dacă este semnalul corect. Europa în clipa de față este singurul continent în care există un uh, preț al uh, carbonului în clipa de față în comparație cu Uh, alte regiuni ale globului. Noi trebuie să folosim acest instrument, să operăm cu el. Ce putem spune de pe acum este că uh, trebuie ca până în 2020 să ajungem la reducerile emisiilor de bioxid de carbon pe care ni le propun. Unde ne dorim să ajungă prețul eu cred că trebuie să ne folosim de acest instrument nu neapărat pentru a determina prețul, ci pentru a ajunge la reducerea scontată. Sigur că există tehnologii care se aplică așa cum funcționează ele în sistemul hârtiei, există și în sectorul industriei chimice și uh, ne-am dorit ca banii câștigați să fie investiți pentru dezvoltarea cercetării în Europa, uh, că inițiativa politică trebuie să stimuleze acest tip de investiție. Dar uh, nu trebuie să generăm fonduri cu orice preț în dezavantajul economiei europene. Cred că mă pot opri aici. The carbon leakage list, of course... Lista de localizării carbonului va fi, bineînțeles, revizuită. Dacă nu mă înșel, actualizarea se face în 2015, deci se lucrează la acest lucru. Comisia, bineînțeles că încearcă să analizeze parametrii, dar nu este <coughs> un lucru foarte inteligent să spui că uh, lista s-a bazat pe 35 de euro și acum suntem la 8 euro preț pe tonă de carbon când suntem într-o criză economică. Pentru că totuși nu putem compara mere cu pere. Nu s-a prevăzut în 2008, într-adevăr, că se va întâmpla așa, nici criza nu era prevăzută și deci așa s-a întâmplat. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Vreau să mă concentrez pe ce a spus Chris Davis în legătură cu consecințele acestei măsuri. Consecințele unui backloading, unei nepuneri în aplicarea backloading ar fi că probabil că s-ar întâmpla totuși ceva în acest domeniu, numai că întrebarea este cât. Dacă nu s-ar întâmpla nimic, probabil că prețurile ar avansa, pentru că s-au creat deja așteptări în legătură cu prețurile. Dar nu vorbesc aici cu pălăria de oficial, ci vorbesc uh, din punctul meu personal de vedere. Al doilea lucru important pe care vreau să-l subliniez este chiar dacă există acest backloading, cred că majoritatea actorilor pe pieței o să o vadă ca, așa cum a spus-o și doamna Hedegaard, ca pe ceva foarte simplu, pentru că probabil nu vor folosi aceste cote, ci vor prefera să meargă la bănci. Uh, pentru credite. Deci de ce ar trebui să, mm, să exagerăm, să umplem piața cu credite suplimentare? Deci, de fapt, acum uh, miza adevărată se joacă pe termen lung și deci pe chestiunea de reforme structurale. Este, într-adevăr, o chestiune de moment. E vorba de, acum nu e vorba de o schimbare majoră. Cred că e important pentru contribuabil, însă, să înțeleagă cum uh, veți uh, vinde aceste cote pe piață astfel încât să obținem uh, performanțe mai bune și să obținem și uh, rezultate mai bune. Un alt punct important, este un element important pe care nu trebuie să-l uităm, Cealaltă chestiune care s-ar putea pierde și merită discutată în legătură cu consecințele este că credibilitatea Uniunii Europene și credibilitatea sistemului este în joc. Aș încercat să subliniez acest lucru în remarcile pe care le-am făcut. Este într-adevăr un exemplu, un model și deci problema trebuie abordată, pentru că dacă nu e abordată, își va pierde această strălucire în jurul ei, în lume în general. Și un alt punct, un ultim punct, când se referă la regula de aur. Cred că este foarte important pentru oameni și pentru piață să înțeleagă că dacă un acord de backloading se poate obține, acesta este o chestiune rară, nu este o chestiune de rutină care se întâmplă oricând. Ba chiar mai mult, reformele structurale care au fost uh, adoptate sunt o chestiune rară și o ajustare structurală se face dintr-o convingere unică. Da, uh, am și eu nevoie de o clarificare, domnule președinte, spune un vorbitor. Dacă backloading-ul nu are loc, probabil că credeți că prețul, prețul va scădea mai jos. Dacă se întâmplă, considerați că prețul va crește semnificativ? Cred că nu ar crește semnificativ, este răspunsul. Cred că schimbările semnificative în domeniul prețurilor trebuie să urmeze unor măsuri mai mari, dar cred că, așa cum văd eu piața, ea se va modela după structurile, după fund, uh, schimbările structurale. Mulțumesc. Domnul Herman, vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. O să încep cu punctul legat de carbon. Este o întrebare foarte dificilă. Am folosit un model foarte simplu în studiul nostru și rezultatul a fost că dacă nu facem nimic vom avea un plus de 7 euro în 2013 la, la dioxidul de carbon și dacă facem un backloading, deci tăiem 0,14 miliarde, vom avea un surplus de 10 euro. Deci motivul pentru aceasta este dacă decidem, deci trebuie să decidem ce vrem în următorii patru ani, pentru că oricum vom avea un surplus până în 2020. Vorbim despre efectul pe prețuri, uh, prețul carbonului și uh, a măsurii de backloading și a altor măsuri. Nu înțeleg uh, temerea că prețul curentului va adăuga în plus o consecință la backloading. Văd că și guvernele vor să-și crească veniturile de pe licitații, aceasta însă va crește probabil prețurile cu 2%, 2%. Avem deci un preț de 50 de euro în momentul de față și probabil 2% din acesta va fi o creștere și nu cred că acesta va avea un impact prea mare. S-a mai pus o întrebare despre ce măsuri structurale aș propune eu. Cel mai important este să existe un factor de reducere egală pe termen lung și deci vom ajunge la o decarbonizare dorită până în 2050 cu aceste măsuri liniare. Ă, aceasta ar fi propunerea mea. Propunerea mea este însă și o combinație de um, reduceri cu um, liniare, cu anulări. Și cred că trebuie să încercăm să găsim un pic din fiecare din aceste măsuri pentru a obține rezultatele pentru 2020 stabilite, obiectivele. Cred că aceasta ar fi o direcție corectă și o combinație bună. S-a pus și o întrebare în legătură cu ce companii au uh, probleme cu prețurile scăzute de dioxid de carbon. În general, de exemplu, în Germania avem multe centrale de pe gaz uh, care nu mai fac față concurenței, nu mai fac față centralelor pe carbon, de exemplu. Și aceasta este o problemă extrem de nouă, o problemă care a apărut și în Marea Britanie, și în Olanda, și în Austria. Centralele pe gaz au uh, un randament de 55-59% care nu pot face față cu centralele centralelor pe carbon, care sunt mult mai rentabile cu 35% mai rentabile. Și ultima întrebare, la care de fapt am răspuns, a fost uh, legată de CDM. Nu văd niciun viitor pentru CDM. Pericolul este că dacă adoptăm un factor uh, liniar de reducere și apoi completăm uh, cu CDM restul, nu vom avea un efect pe preț și deci eu nu aș recomanda să trecem din nou pe CDM și să oferim această variantă pe piață. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Herman. Aș vrea acum să-i mai dau cuvântul domnului De Becker, căruia i-am promis cuvântul din partea comisiei pentru ca să răspundă la întrebări. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez la ce a spus doamna Corhola. Spuneați că noi, Comisia, suntem principalul dușman al ITS-ului. Politicile de climă și energetice duc la reducerea emisiilor. Noi am adoptat niște obiective pentru reducerea de emisii și niște obiective pentru regenerabile. Au fost două ținte calibrate simultan și ulterior ne-am adaptat, uh, am adoptat și obiectivul de eficiență energetică și am spus clar că trebuie să se mai facă o calibrare. Asta apărea în documentele comisiei și în declarația de la negocieri. Uh, suntem conștienți de faptul că aceste politici duc în aceeași uh, direcție, însă avem niște obiective care sunt calibrate între ele și de aceea ITS-ul e un uh, element central. Care e scopul final al ITS-ului? E bine să stimuleze investițiile care să ducă la reducerea de emisii. Nu e vorba de creșterea costurilor, ci e vorba de a stimula pe cei care investesc în viitor. Și ultimul meu comentariu. Consolidarea celor spuse de către domnul Forrester în legătură cu regula de aur. Aceste intervenții sunt foarte rare, sunt într-adevăr excepționale și nu intenționăm să repetăm așa ceva și pe viitor. Și așa cum a spus și dumneavoastră, comisia a lansat destul de târziu această dezbatere. Am fost încurajați de mulți participanți să ne poziționăm mai devreme, însă când prețul a scăzut sub 10 euro și când vedem că rămâne sub 10 euro, ne dăm seama că situația e într-adevăr excepțională. Da, într-adevăr, centrale pe gaz uh, nu ar fi profitabile dacă le comparăm cu termocentralele pe cărbune, cu uh, instalații mai vechi. Deci e o situație uh, departe de, de a fi optimă pe care trebuie să o redresăm. Deci, în orice caz, noi vom ține cont de toate comentariile dumneavoastră în elaborarea documentului. Vă mulțumim, așteptăm ora 8 pentru acel anunț uh, important. Domnule Bocic, vreau foarte pe scurt uh, să vă rog să mai răspundeți la întrebarea domnului Davis. Da, în legătură cu uh, întrebarea legată de parcurile autovehicule. În 2008, când a fost uh, concepută directiva, a existat o insistență din partea ă, părților direct interesate în ă, ETS pentru o alocare ex ante. Deci, dacă ești o companie producătoare de autovehicule, ar trebui pentru următorii 10 ani să îți proiectezi ă, numărul de autovehicule pe care intenționezi să le produci. E bine, acum când autovehiculele nu-și mai găsesc uh, cumpărători, avem o problemă și măsurile de restructurare ar fi după 2020 să găsim o soluție mai inteligentă privind uh, dinamica aceasta, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă în lume. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și... Bun. Da, din 2020 va trebui să găsim regula de aur. Bun, iar acum îi dau cuvântul colegului meu, Susa, pentru a încheia. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că trebuie să ne plângem în legătură cu uh, calitatea poziției care a fost exprimată atât din partea eurodeputaților cât și din partea experților care au intervenit în această audiere. Aș vrea să trag o concluzie. Există probleme fundamentale și probleme procedurale, atât de conținut cât și de procedură. Deci, um, eu cred că ele au devenit evidente în aceste luări de cuvânt și eu cred că în ce privește problemele fundamentale trebuie să uh, găsim o formă pe care să ne putem baza. Și aceasta este directiva privind energoeficiența care a fost adoptată. Eu cred că ea trebuie să constituie baza care să ne ajute să rezolvăm problemele materiale pe care le discutăm. Iar în ce privește problemele de procedură, avem o serie întreagă de principii fundamentale inclusiv rolul codeciziei al Parlamentului European, care trebuie să fie garantat, pentru că uh, trebuie să existe uh, de asemenea uh, o activitate a Comisiei de uh, Protecție a Mediului Înconjurător. Cred că ne așteaptă o muncă interesantă și toate instituțiile ne vom implica. Mulțumesc colegului meu și doresc de asemenea să mulțumesc tuturor participanților, atât experților noștri care uh, au participat la această audiere, dar uh, bineînțeles că uh, Doresc să mulțumesc și uh, doamnei comisar și reprezentantului Consiliului pentru că timp de trei ore am avut o dezbatere intensă privind ETS-ul. Este de fapt, instrumentul cel mai puternic care există în clipa de față pe glob și eu sunt mândru că uh, am creat un asemenea instrument și ar trebui să gândim poate uh, mai patriotic, să vedem cum uh, putem să promovăm acest sistem, cum poate el să funcționeze bine, dar să ținem seama și de toate rezervele care au fost formulate astăzi pentru uh, a încerca să uh, soluționăm lucrurile într-o manieră care să funcționeze pe termen lung. Pentru că acesta trebuie să fie dezideratul nostru. Și ce am reținut astăzi din diversele intervenții este că e un procedeu unic cel despre care am vorbit astăzi și trebuie să rămână o intervenție unică. Și poate ar trebui să discutăm în momentul în care ne apropiem de cea de-a patra etapă, dacă nu va fi necesar să ținem seama și de uh, oscilații conjuncturale masive pentru a putea să le facem față, să vedem care sunt factorii care acționează. Deci acest Consiliu, uh, experții pentru ETS, ar trebui să găsească soluții și trebuie să uh, obțină din partea noastră și un uh, mandat de acționare. Dar acesta este o chestiune care va trebui să se rezolve în viitor. Astăzi, în ce privește conceptul de backloading, am avut intervenții interesante. Dar uh, noi nu vom face decât să cumpărăm timp prin această propunere lucrurile trebuie să uh, se contureze foarte clar. Depinde de noi cum vom acționa și eu sper că vom găsi o soluție productivă, orientată spre viitor și uh, toate rezervele, toate sugestiile care au fost formulate astăzi trebuie să uh, fie avute în vedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne vedem mâine la ora 15 pentru audierea candidatului pentru funcția de uh, comisar în domeniul sănătății. Iar cei care uh, se întorc acasă, lor le doresc drum bun.